<laughs> I shot you. Right. <laughs> um, let's start this, this afternoon. Bună ziua, să începem uh, ședința de după amiază. După cum spuneam, în această dimineață așteptam scrisoarea de la Coreper și am primit-o, uh, unde se manifestă acordul ajuns la privind sistemul european de plăți SEPA și vom avea acum o nouă consultare formală. Deci eh, am primit scrisoarea și conform regulii 70, paragraful 3, eh, trebuie să vă întreb dacă aveți obiecții înainte să o trimit la plenară. Deci dacă nu sunt obiecții, o felicit pe raportoare, doamna Esaia. Știu că n-a putut să fie aici dar uh, ea s-a ocupat de acest dosar uh, cu mare uh, grijă și n-a fost întotdeauna ușor să găsești pe cineva ca să prezideze întâlnirile. A trebuit să fiu eu propriul meu locuitor și după ce am prezidat atâtea întâlniri, mă bucur că am reușit să rezolvăm acest subiect în timpul președinției poloneze. Încă ne luptăm cu criza euro și cred că Asta arată că instituțiile europene continuă să lucreze pentru a aprofunda și a întări piața unică a serviciilor financiare cu având euro, moneda euro în, în centrul acesteia și cred că asta va fi un lucru bun pentru euro și va fi un lucru bun și pentru consumatori și pentru IMM-uri. Jean-Paul, dorești să iei cuvântul? Nu? Nu, vreau doar să vă spun că nu am niciun fel de obiecții. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Cred că ăsta este unul dintre primele subiecte pe care am colaborat în mandatul trecut. Așadar, este foarte drăguț să vedem că totul se uh, fructifică. Acum ajungem la punctul 10 contribuția la analiza anuală a creșterii 2012 și acum cred că este rândul tău, Jean-Paul, să vorbești pentru că tu ești raportorul. Domnul Gozes, mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, participat la o uh, masă rotundă în această după amiază. Am primit un mesaj pe care încerc să vi-l citesc, în care se spune că democra- democrația se impune, nu uh, primește nimic pe de gata. Și a zice că asta e o introducere bună pentru acest raport. O să vi se pară bizar, pentru că acest raport este un exercițiu destul de obișnuit al Parlamentului și totuși cred că anul acesta va fi ocazia pentru noi să marcăm voința Parlamentului de a fi asociat la controlul democratic al aspectelor economice uh, și integrării statelor membre. Comisia a avut amabilitatea de a ne oferi raportul mai repede decât de obicei, deci avem timp să-l examinăm. Și deja am uh, lucrat destul de rapid împreună cu raportorii din umbră, pentru că depunând un raportul pe 16, îl discutăm deja prima dată pe 19 astăzi. Uh, nu voi face comentarii prea lungi față de propunerea Comisiei, dar uh, acestea sunt în proiectul de raport pe care l-am propus, proiect care va fi modificat odată ce colegii își vor, exprima, își vor fi exprimat amendamentele și propunerile. Pe fond, acest dosar aș spune că este unul mai degrabă rezonabil, Comisia are o atitudine rezonabilă aș vrea să evoc un alt aspect uh, despre care am vorbit cu raportorii din umbră, și anume <clears throat> să vedem cum acest raport al Parlamentului privind analiza anuală a creșterii se poate înscrie în uh, demersul mai larg al semestrului european, al implementării semestrului european. Într-o altă comisie, Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, există o procedură în ce privește orientările și în cadrul căreia comisia respectivă, președintele comisiei de respective a obținut să intre într-un sistem de quasi codecizie. Sigur, situația nu e exact aceeași aici, pentru că în ce privește orientările de la Comisia de Ocupare a Forței Muncă există o bază juridică foarte clară, în cazul nostru mai puțin ă, solidă. Însă, cred că avem ocazia în cadrul acestei discuții să promovăm poziția Parlamentului, astfel încât să facem uh, să avem o coerență între acțiunile noastre și cererile absolut legitime pe care le facem noi în ce privește avizul Parlamentului și implicarea Parlamentului în dosarele de ordine european și la care trebuie să existe un control democratic. Cum putem noi să facem ca să promovăm această situație? Bineînțeles, am putea să ne gândim să tratăm acest dosar ca și cum ar fi unul acoperit în mod total de codecizie. Eu cred că asta ar însemna să mergem prea departe și să ne uh, uh, expunem unui risc de derapaj și toată munca pe care am făcut-o pentru a modifica acest text va fi pierdută. Cred că trebuie să găsim o altă cale, dar uh, care ar putea merita să fie discutată, poate să îndrăznim, ca să zic așa, să îndrăznim să facem propuneri clare, echivalente unor amendamente la sfârșitul raportului și care ar putea fi prezentate sub, uh, o form, sub forma unor propuneri ale Parlamentului și pe care Parlamentul ar dori să le ia în considerare în analiza perspectivei de creștere pentru 2012. Am avut ocazia să discut această strategie cu, cu raportorii din umbră, am avut o reuniune de lucru, o primă etapă așadar, însă cred că ar, am putea utiliza uh, discuția de astăzi pentru a găsi cele mai bune mijloace ca să ne exprimăm voința noastră a Parlamentului și ca să obținem în viitor o colaborare mai directă între Consiliu, Comisie și Parlament și care s-ar putea uh, transforma la o reformă a tratatelor într-un exercițiu veritabil de codecizie. Se spune uneori că Parlamentul nu este suficient de reactiv pentru a putea interveni în această manieră uh, pe subiecte care apar pe termen scurt. Eu zic că Parlamentul este total capabil să reacționeze și s-a văzut asta pe marile subiecte unde ne-am pus în acord aici mult mai repede decât statele membre, deși acestea au guverne în majoritate de aceeași culoare politică. Deci nu cred că e o problemă de reactivitate, ci de organizarea muncii și începând cu momentul în care știm că trebuie să uh, respectăm niște deadline-uri foarte strânse, noi suntem capabili să ne organizăm și să lucrăm astfel încât termenele limită să fie respectate. De această dată, uh, data la care Comisia și-a depus uh, proiectul uh, favorizează un pic de, ne favorizează un pic în ce privește termenul limită și cred că putem, cum spuneam, să facem progrese și eu cred că dacă Parlamentul vrea să obțină, vrea să aibă puterile legitime pe care trebuie să le aibă pentru a face uh, controlul democratic, trebuie să se dovedească capabil să fie și proactiv și dacă uh, pot îndrăzni să spun, trebuie să arate că e în stare să acapareze aceste puteri, să-și ia ceea ce îi se cuvine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru această bună bază de discuție. Este a doua oară când trebuie să ne uh, pronunțăm asupra examenului anual privind creșterea economică, a doua oară când Comisia face acest studiu, deci suntem încă în perioada de rodaj, dacă putem spune, și de, suntem în aceeași perioadă cu raportul Beres. Așa că vă mulțumesc că ați acceptat uh, să susținem această idee că Parlamentul European trebuie să-și exercite puterile lui de codecizie. Dar de asemenea este prima dată când uh, intervenim uh, asupra acestui raport într-un context în care, din nou, uh, șefii de stat și de guvern au reafirmat că foaia lor de drum în ce privește obiectivele economice nu poate fi discutată nicăieri, în niciun parlament din lume, și că acesta se numește Pactul Euro Plus. Și dacă vă uitați care este conținutul acestui tratat pe care ei au decis să-l numească acord, uh, se face referință la Pactul Euro Plus care este menționat de trei ori. Ori acest Pact Euro Plus nu este un acord, cel puțin, mă rog, n-a fost, e un acord interguvernamental care n-a fost obiectul niciunui fel de examinare și deliberare parlamentară. Deci este foarte important să introduce, reintroducem procedura prin care Parlamentul să se poată implica. Pentru că noi o să susținem ideea că Parlamentul trebuie să participe la eh, evaluarea și examinarea acestei strategii de creștere și la acest eh, studiu anual eh, la analiza anuală a creșterii, dar în același timp șefii de stat și de guvern uh, sunt pe cale să facă progrese pe un text uh, pe care n-au vrut, la care n-au vrut să ne asocieze, au vrut să ne țină la o parte și să ne spună că documentul de referință de fapt este pactul Euro Plus. Deci practic asta nu va mai avea nicio valoare ce facem noi aici. Dacă negociatorii vor accepta Uh, această poziție, vom ajunge să vorbim doar de Pactul Euro Plus, document care, din câte știu eu, este considerat de fapt un non-document de către Parlamentul European. Și când comisarul a venit aici cu reprezentantul președinției poloneze, nu mai aduc aminte când, după vreunul dintre summiturile istorice pe care le-au avut, când i-am pus întrebări în legătură cu acest subiect, el ne-a spus foarte clar că pentru el analiza anuală a creșterii trebuie să acopere pactul Euro Plus. Asta în ce privește cadrul general. Acum, Vorbind strict uh, despre raport, Înțeleg că strategia raportorului a fost de a obține un text scurt care să transmită câteva mesaje politice și vreau să vă mulțumesc, uh, domnule Gozes, pentru că ați preluat uh, această idee și anume să avem o anexă în care arătăm concret Consiliului și Comisiei ce trebuie corectat în textul analizei anuale a creșterii. În ce privește mesajele politice pe care am dorit să le transmitem? Am uh, spus deja ce credeam despre referințele la Pactul Euro Plus și cred că aici trebuie să avem o poziție foarte clară, pentru că în momentul în care vom adopta acest text, uh, va fi un moment foarte strategic, ca să spun așa, pentru că se va produce în paralel cu negocierea textelor în discuție. În ce privește problema priorităților care sunt uh, propuse în text. Accentul este pus evident pe problema gestionării datoriilor suverane. Eu, uh, în față de uh, prioritățile definite de comisie, aș avea o propunere de inversare, pentru că eu consider că problema șomajului și consecințelor sociale ale crizei nu poate fi tratată ca un rezultat al altor elemente ale strategiei. Asta nu e o critică față de raportorul nostru, ci față de cei care au început cu disciplina bugetară înainte să-și ofere și mijloacele pentru a obține această disciplină bugetară, adică creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Mă bucur să văd propunerile raportorului care se referă la nevoia de a face investiții în domeniul educației, cercetării, infrastructurii de energie. Uh, cred că sunt axe fundamentale pe care trebuie să bazăm eventual un compromis foarte puternic și asta ar trebui să fie mesajul care rezultă din această luare de poziție a Parlamentului. La paragraful 9, în ce privește încrederea investitorilor, și uh, situația capitalului băncilor, acolo trebuie să uh, reamintim că trebuie să vedem împreună cu Otmar Caras care e mesajul pe care vrem să-l transmitem, pentru că știu că există o fereastră de oportunitate în 2012, când băncile în același timp anticipează intrarea în Uh, în vigoare a CRD4, dar pe de altă parte uh, uh, e un moment de creștere a datoriei suverane. Deci acesta e un mesaj pe care nu trebuie să-l uităm. Începește punctul 10 și faimoasa reformă structurală. Mie îmi place, mă bucur și aș vrea să vorbim despre toate reformele structurale din lume, dar ar fi mai bine întâi să ne punem de acord asupra ce înseamnă o reformă structurală, pentru că o reformă structurală care duce pur și simplu la indexarea salariilor sau la uh, reducerea pensiilor, nu îmi pare neapărat un punct de consens, ca să spun într-o manieră uh, relaxată. Așadar, referința care, este, care se face la paragraful 11, după cum vă imaginați, îmi pune unele probleme. Nu vreau să mai uh, iau din timpul comisiei, dar încă o dată mulțumesc raportorului pentru disponibilitatea sa în ce privește calendarul și, de asemenea, și abordarea metodei de negociere față de Consiliu, într-un context în care, încă o dată, dacă pot să spun, uh, în afară de toate acestea, toate privirile vor fi uh, țintite pe negocieri și să păstrăm acest spirit, și anume că dacă acest exercițiu are un sens fundamental, acesta vine din faptul că el combină două tipuri de instrumente foarte diferite pe care vrem să le articulăm. Aceste două instrumente, nu cred că mai trebuie să vă reamintesc, sunt pe de o parte strategia UE 2020, care nu poate să rămână uh, doar un tigru de hârtie, ci trebuie să se traducă într-o realitate concretă, mai ales la momentul definirii strategiilor bugetare ale statelor membre și, pe de altă parte, pactul de stabilitate și creștere, care se traduce în programele de convergență și stabilitate ale statelor membre înainte de a fi preluat în recomandările specifice de la țară la țară. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, thank you, Sylvie. Mulțumesc, Sylvie. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc foarte mult raportorului și colegilor care au făcut comentarii ne aflăm într-un proces care continuă față de discuțiile pe care le-am avut la pachetul de șase măsuri, semestrul european și continuă cu tratatul. Întotdeauna e dificil să știm ce se spune la un moment dat într-un proces mai îndelungat. Vreau să subliniez că sunt de acord cu Pervanș Beres într-o privință și anume că există o lipsă strigătoare la cer de democrație și discuții în legătură cu pactul Europlus care a apărut la un Consiliu European o declarație cu caracter politic și începem acum să auzim că se menționează în legislație acest lucru și chiar în proiectul de tratat, ceea ce l-ar plasa la nivelul cel mai ridicat, deși e un acord internațional. Ceea ce mă deranjează profund, pentru că eu consider că dăm înapoi, mai ales când ne gândim că a fost un întreg proces de adoptare a strategiei 2020 și ea nici măcar nu mai e menționată. Deci e evident că vedem un efect de a elimina, deci să zicem, moneda proastă o dă da afară pe cea bună aici, o legislație proastă care o dă da afară pe cea bună. Deci sunt de acord în această privință. Cu atât mai mult cu când ne dăm seama, multiplicând instrumentele, în ce măsură urmărim tot timpul priorități care nu duc nicăieri. Vedem aici comisia a ales priorități care în sine nu pot fi contestate. Nu am ceva împotriva priorităților de acolo dar erau priorități în strategia 2020 și nimeni nu le mai regăsește. E un aspect unde trebuie să clarificăm lucrurile. Pe de altă parte, sunt de acord cu Jean-Paul și în ce privește faptul că trebuie să existe un mesaj destul de precis. Nu putem să ne lansăm într-o analiză în urma documentului Comisiei, pentru că dacă facem asta, o să intereseze poate niște profesori universitari de economie, dar nu o să înțeleagă multă lume, de fapt, care e poziția Parlamentului. Eu încerc să-mi aduc contribuția, poate, să insist poate mai mult asupra pericolul multiplicării instrumentelor de a lăsa discuții importante pe plan social, de fiscalitate și altele să se țină în afara cadrului instituțiilor și să vedem totuși cum putem menține acest document în niște proporții mai modeste. Și deja Comisia a modificat puțin starea de spirit față de analiza corespunzătoare de anul trecut au auzit, au înțeles s-au receptat anumite mesaje. Nu vreau să vă rețin mai mult. Mulțumesc. Um, Filip. Mulțumesc, Filip. Mulțumesc. Um, pot să mă adresez ție sau lui Cristian? Nu, o să mă adresez lui Jean-Paul. Deci, în ce privește raportul? Primul lucru, în ce privește arhitectura Aș vrea să-mi permit să fac trimitere și este pentru că trag totul spre la Comisia de Afaceri Sociale și vreau să răspund și la ce a spus Silvii, care a rezumat, cred că în trei sau patru puncte, esența punctelor în care Comisia de Afaceri Sociale consideră că trebuie să se corecteze această analiză anuală a creșterii. Deci să vedem ce vrea să facă Comisia. Deci, în orice caz, e structurat în mod foarte lizibil și vedem imediat care e contribuția Parlamentului. Aș putea sugera să ne inspirăm din același gen de structură pentru ca mesajul nostru să fie limpede și concis. Un prim element. Al doilea, ceva legat de această annual growth survey de anul acesta, ce a câștigat în nuanță, a pierdut în coerență. În mod curios, acum descoperim că la Comisia Europeană sunt oameni care se preocupă de o egalitate redistributivă sau de o adevărată sărăcie. Pe de altă parte, rămâne mesajul obsedat, obsesional, obsesiv, monomaniac al austerității bugetare. Și încă nu vedem foarte bine în ce măsură ar fi compatibil cu o politică de eurodistribuție. E un prim aspect în legătură cu care ar trebui să putem să dăm dovadă de mai mult echilibru. Mă alătur la ce a spus Silvi față de strategia 2020. M-a avut un început de dezbatere la pachetul de șase măsuri care făcea mai constrângătoare, mai puternice obiectivele strategiei UE 2020. Cred că e un loc bun să reamintim această necesitate și dacă e o necesitate în recomandările legate de semestru și de AGS le va face Comisia Statelor Membre, acest lucru trebuie să se vadă și anume că nu e austeritatea ca prima recomandare, austeritatea pe locul 2 și tot austeritatea pe locul 3 și într-o notă de subsol mai sunt și obiectivele 2020. Dacă analiza anuală a creșterii e mai echilibrată între disciplina bugetară și disciplina de investiții, trebuie ca aceasta să se regăsească în recomandările comisiei. O a doua recomandare transversală pe care aș face-o. În legătură cu anumite aspecte tot transversale, pentru mine e chestiunea dezechilibrelor macroeconomice și a efectelor de contaminare, de spillover. Politica macroeconomică a unui stat poate avea un efect negativ asupra vecinilor și Uniunii Europene în ansamblu. Ar trebui să spunem mai clar, mai explicit decât în textul actual, care rămâne prea marcat pe de ordnungspolitik, ca să vorbesc din nou o franceză pură, spune vorbitul. Deci am și niște observații precise. La punctul 6 se spune ieșirea, scuzați-mă, nu, nu ieșirea din zona euro, ci din criză pentru statele membre depinde de capacitatea noastră de a răspunde decisiv crizei datoriei suverane. Cred că mai sunt și alte elemente cruciale, dezechilibre macroeconomice, să repunem sub control sectorul financiar, și din nou să nu dăm impresia că chestiunea disciplinei bugetare este secundară, dar nici că ar fi singurul subiect. Mai sunt și altele. Nu vreau să relativizez, dar putem încerca să rezolvăm ecuația bugetară dacă nu le rezolvăm și pe celelalte. Nu reușim. Apoi la punctul 7. Reamintesc că ce se spune și în six-pack este că cheltuielile publice nu pot să crească mai rapid decât nivelul așteptat de creștere al PIB-ului, cu excepția cazului în care creșterea e compensată de așa numitele creșteri discreționare și cred că de asemenea nu trebuie să spunem sau să ignorăm acest aspect. Dacă spunem doar încasările nu pot crește mai rapid decât PIB-ul, ba da, pot, dar trebuie atunci să ne asigurăm că încasările merg pe această linie. Aceasta e adevărata disciplină bugetară. La alinatul 10 ce se spune că ar trebui să se insiste mai mult pe nevoia consolidării cererii interne și să se lupte. E o problemă macroeconomică asupra deficitelor și surplusurilor excesive. Vor exista niște amendamente și apoi aceeași observație ca a lui Pervon și legătură cu chestiunea reformelor structurale. E un termen captiv că în sine reformarea structurilor economice, sociale, de ce nu, dar a devenit cu aceste conotații că am preferat să le evităm și să nu vorbim aici de dimensiunea ocupare într-un spirit de repartizare a sarcinilor. Comisia de Afaceri Sociale va prezenta un raport, uh, să-și facă ei treaba lor și noi să ne facem temele aici. O să mă opresc aici, vor fi amendamente, dar constructive, evident. Thank you very much. Uh, Președinte, mulțumesc, Nicholas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului raportor, întrucât în foarte puțin timp ne-a dat o platformă, un soclu ca să putem dezbate și discuta acest subiect. Vă rog să-mi permiteți cu toate acestea să spunem că problema, după părerea noastră, nu e o problemă de timp, sau de înaintare din partea Comisiei aceste anchete anuale a creșterii, care, între altele, este ceva salutar, ci e o chestiune de legitimitate sau legitimare democratică. De acord să revendicăm rolul Parlamentului European în ceea ce privește reforma tratatelor. Acesta trebuie să fie consacrată planului instituțional. E cam zgomot, spune vorbitul problema nu este una de legitimare democratică și aveți perfectă dreptate să solicitați consacrarea rolului Parlamentului European în cadrul reformei tratatelor. Trebuie să se solicite un rol pentru Parlamentul European, dar aceasta ține de politică prin excelență și în acest context, parcurgând textul de <clears throat> analiza anuală a creșterii din partea Comisiei, îmi dau seama de faptul că raportorul se identifică aproape cu spiritul și obiectivele acestei <clears throat> analize anuale a creșterii. Și aici avem o analiză care merge în același sens pentru 2012 ca și pentru 2011. Și aici fac o trimitere la documentul Comisiei, dar care dorește să promoveze aceleași obiective în mod mai violent. Am auzit vorbindu-se despre un nou tratat și iată un document din partea Comisiei care merge în aceeași direcție cu analiza anuală a creșterii de anul trecut. În loc să facă față crizei și cu măsuri bugetare riguroase, de ce nu recunoaștem că asta duce la recesiune, la mari dezechilibre sociale, la distrugerea câștigurilor pe plan social. Nu este eficace, nu mai există justiție socială și nu va exista nici creștere durabilă. Pentru că acest document această analiză anuală a creșterii va reprezenta baza realizării celor de-a doilea semestru european despre care s-a vorbit deja, ei bine, lucrurile devin tot mai dificile pentru a face față crizei, bazându-ne pe aceeași logică. Nu aș vrea să mă refer la puncte de amănunt și la explicații de pasaje de text, pentru că dincolo de tentativa care vrea să ceară un rol mai puternic pentru Parlamentul European, nu suntem de acord cu orientările de bază ale analizei anuale a creșterii sau cel puțin uh, nu în măsura în care asta este foarte aproape. Deci suntem împotriva raportului în cauză pentru că este uh, prea aproape de analiza anuală a creșterii depusă de comisie. Desigur că suntem în continuare pentru rolul puternic al Parlamentului și apoi prin amendamente vom încerca să dăm o altă orientare acestui text. Mulțumesc. Uh, Președinte, mulțumesc. Mm, îmi pare rău, sala a devenit cam zgomotoasă. Aici e una dintre țările unde zgomotul și șoaptele chiar se transmit. Deci vă rog să încercați să păstrați liniștea, dragi colegi. Aici spune Vicky, dar de fapt cred că e Dirk. First of all, I would like to thank da, mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului domnului Gozes pentru elaborarea raportului său. Va trebui, bineînțeles, să vedem care va fi forma textului după amendamente și după adoptarea compromisurilor, însă în forma sa actuală putem susține spiritul acestui proiect. Pro- Analiza anuală a creșterii 2011 lansează semestrul european pentru guvernanță economică și stabilește acțiunile prioritare atât pentru UE cât și la național european. Care trebuie să fie prioritatea cheie? Dacă mă întrebați pe mine, aș dori să-l citesc, să-i citesc pe Kennedy și Reagan Creșterea, cum că creșterea ridică toate bărcile. Eu cred că pot fi uh, Uh, tras învățăminte foarte importante în ceea ce privește economia uh, cererii, ceea ce implică reducerea impozitelor și permiterea unei mai bune flexibilizări pentru a evita supraregularizarea și a flexibiliza piața muncii. Pentru că pentru a aduce creșterea în zona euro avem nevoie de economie. Voi înainta niște amendamente și Aștept cu interes o cooperare constructivă pe marginea acestui dosar, însă în ceea ce uh, mă privește, raportul sau proiectul ar putea fi adoptat fără modificare acum. Mulțumesc. Elisa. Eu vou tentar não repetir aquilo que já foi dito, mas... Mulțumesc, eu voi încerca să nu repet ce s-a spus până acum. Punctele mele principale sunt următoarele. Raportul conține elemente pozitive, în special se subliniază în mod interesant rolul Parlamentului, implicarea Parlamentului sau posibilitatea de a o face. În ceea ce privește conținutul, trebuie să spun următoarele. Când am vorbit despre pachetul de șase măsuri, una dintre problemele majore a fost aceea că pentru creștere, inovare și convergență nu a existat un calendar. Și nu a existat un consens larg, dar s-a spus că o agenda a creșterii ar trebui să poată echilibra acele elemente care nu au fost incluse în pachetul de șase măsuri. Acest pachet de șase măsuri s-a concentrat prea mult asupra pedepselor, disciplinei, controlelor și cred că dacă analizăm acest, acest proiect pentru analiza anuală a creșterii, nu ar trebui să punem accentul doar pe acele elemente care au fost conținute și în six-pack. Aici ar trebui să fie vorba și de creștere și ocupare și, în opinia mea, aceste elemente nu sunt suficient de vizibile. S-ar putea ca formularea de la 10 să indice acest lucru. Se spune acolo că uh, Um, statele care se află sub presiune nu au uh, rate de productivitate ridicate, însă această formulare nu corespunde neapărat și atunci când e vorba de disciplină și constrângeri, aceste elemente au fost conținute în pachetul de șase măsuri. Acum trebuie să ne ocupăm de altceva. Nu știu, să aștept până când raportorul își termină conversația. Președinte, vă rog să uh, faceți uh, liniște pentru că altfel uh, trebuie să întrerup vorbitorul. Monsieur Gauzès, je, je dois attendre ou je peux continuer Ok. Domnule Gauzès, poți să continui? Gostaria ainda de encontrar aqui no texto de asemenea, în text, aș dori să văd o trimitere mai specifică la dezechilibrele macroeconomice în ceea ce privește pachetul de șase măsuri. Nu cred că trebuie să ne concentrăm așa de mult pe partea de disciplină, însă cred că e vital să ne ocupăm de aspectele de uh, spillover, contaminare și creștere și cred că la înliniatul 7, așa cum spunea Felipe, această trimitere la un uh, element tehnic specific de a limita uh, veniturile pentru creștere la un anumit procent din uh, PIB, cred că intră în prea multe detalii. De aceea pot să susțin cele spuse de Filip în acest context. Și un alt aspect, un ultim aspect, la liniatul 11, cred că trimiterea la reformarea pieței muncii îmi cer scuze, intervine președinte. Să avem oratori care vorbesc și este vorba de doamna Liza Ferreira și apoi doamna Hübner. Și dacă va trebui să tot intervin pentru a vă solicita să faceți liniște, va dura mai mult până ajungem la voturi. Așadar, vă rog totuși un pic să vă abțineți. Lisa. Eh, no parágrafo 11, mais do que pedir reformas no... La alineatul 11, cum spuneam, doamnă președinte, în loc să solicite doar o reformă structurală a pieței muncii, ar trebui să menționeze și nevoia de investiții, de educație, să menționeze Agenda 2020, îmbunătățirea productivității. Pentru că dacă le-am avea pe acestea, nu ar trebui să controlăm salariile, ci am putea chiar să majorăm salariile printr-o productivitate sporită. Și asta se leagă de ce spuneam anterior în ceea ce privește salariile și flexibilizarea pe piața muncii. Asta am avut de spus. Uh, chestiunea consensului în ceea ce privește AGS. Apoi, uh, necesitatea de a găsi un echilibru în această analiză anuală față de uh, pachetul de șase măsuri care, la care noi am votat împotrivă, apoi elemente de dezechilibre macroeconomice care ar trebui introduse, de exemplu, aspecte de contaminare și apoi, în al patrulea rând, Dacă ne uităm la 7 și această legătură între cheltuielile de stat și creșterea PIB și la 11 creșterea productivității pe piața muncii în locul uh, sublinierii reducerii salariilor. Mulțumesc, uh, Danuta. Mulțumesc, Sharon. Eu aș dori să comentez foarte succint uh, punctul 10 al raportului uh, domnului Gozes în ceea ce privește reformele structurale. Eu cred că semestrul european nu se referă doar la disciplină fiscală, și coordonare politică, ci este un instrument uh, important pe care îl avem la îndemână pentru a cere reforme structurale. Și cred că ar fi util dacă ați putea solicita Comisiei să elaboreze un fel de analiză comparativă a reformelor structurale care să ne permită să vedem ce progrese fac statele membre în acest sens și această analiză ar trebui efectuată uh, periodic, uh, anual, de pildă. Mulțumesc foarte mult. Jean-Paul, dorește să reintervii? Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Pentru că altfel sunt atât de mulți colegi nerăbdători să voteze. Am luat notă de toate observațiile. Cred că sunt două aspecte în acest dosar. Primul e problema chestiunii referitoare la semnalele pe care le dă Parlamentul cu privire la conceptul sau concepția legată de asociere la stabilirea marilor orientări economice. Este chestiune de procedură și a doua e chestiune de conținut. Am luat notă de punctele abordate de cei care au luat cuvântul și va fi nevoie să se găsească compromisuri, evident, pentru că avem în legătură cu unele puncte abordări destul de diferite, dar cred că în interesul Parlamentului ar fi să se ajungă tocmai la aceste compromisuri și raportul nostru să poată să se încheie, raportul comun să se încheie cu anunțarea unor mesaje puternice în legătură cu punctele esențiale, pentru că ce ne trebuie astăzi nu este să scriem un nou document, un nou pachet de nu știu câte zeci de pagini care va rămâne și se va acoperi de praf undeva, ci să dăm un mesaj limpede în jurul căruia Parlamentul să poată cu diferențele și nuanțările să poată comunica pentru a arăta că intervenim cu putere și într-o situație de criză dificilă pentru toți. Mulțumesc! Right. Thank you very much everybody and yes Mulțumesc foarte mult uh, tuturor. Uh, se face frig în sală, nu știu dacă vei frig și dumneavoastră. Vom uh, efectua o procedură de urgență. În acest caz, termenul de depunere a amendamentelor va fi 12 ianuarie. Îmi cer scuze că e atât de scurt timpul, însă a fost maximul posibil. Vom rediscuta amendamentele pe 23 ianuarie, vom vota pe 24 ianuarie și Sperăm să ajungem în prima plenară din februarie cu adoptarea. Mulțumesc că putem trece acum la voturi. Vom efectua un test, un vot test. S-a deschis votul. Vă rog să apăsați uh, pe buton efectuăm un vot test. We have 42 cards. Avem 42 de cartele. 41 43 au 42 de persoane au votat, 2-3 persoane încă nu au apăsat pe buton. Avem acum un vot în plus din partea PPE. Ei bine, putem închide votul. Și avem 36 de votanți fericiți. Putem continua, vă rog să se faceți liniște. Cine dorește să intervine? Ole, dorești să intervii? Da, dacă primul uh, vot se referă la raportul privind fiscalitatea. La reuniunea coordonatorilor ați decis să includem această formulare în text, ținând cont de rezoluția B705 51 pe baza amendamentului 031 Muscardini și alții. A trebuit să spun acest lucru. Iar în ceea ce privește amendamentul 63, federalism fiscal, așa cum am discutat în această dimineață, pentru a obține un consens mai larg, textul ar trebui să fie următorul. Ar putea fi un instrument util pe lista mea de vot la pagina 6. Și apoi încercăm să dăm curs comentariilor uh, lui Filip din această dimineață în ceea ce privește compromisul 1 a considerentul C la pagina 22 din lista mea de vot unde datoria excesivă publică și privată din statele membre a dus la actuala criză. Acestea sunt cele trei modificări. Mulțumesc foarte mult! Dacă vom avea probleme când ajungem la aceste voturi, sunt sigură că ne vei readuce aminte. Trecem la vot. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, două părți, cred. Prima parte, fără cuvintele regional end, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi cuvintele end regional, pentru, împotrivă, abțineri, Văd că este respins și acest vot. V-aș ruga să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Mai votează cineva? Vă rog, rapid. Acum avem un vot în plus la PP. S-a închis votul, așadar. și s-a respins. Trecem acum la compromisul 5. Pe două părți, din câte îmi dau seama, prima parte, fără și eventual numită amornizare fiscală, pentru împotriva abțineri se adoptă și apoi cu aceste cuvinte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Ambele părți adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aproape la limită. Putem verifica? Din nou un vot în plus la PP. Mulțumesc. A votat toată lumea. S-a închis votul. fost respins și acesta. 20 pentru 21 împotrivă. Amendamentul 38 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Nu mi-am dat seama dacă și-a scos cineva cartela din partea PP. Președinta spune, ne spune aparatul. Da, dar eu aș dori să verificăm pentru că nu sunt sigură că reușim să facem treaba așa cum trebuie în această comisie. Alin, te pot asigura că nu am finalizat niciodată un vot cu o cartelă în plus. 37 acum pentru, împotrivă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Pat... Verificăm dacă doriți. 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea.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 Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 cu amendament oral ce ar putea fi un uh, instrument util pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, 66. Anumite mâini nu se ridică, ceea ce îmi îngreunează misiunea. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica 84, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 23 la 21. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, Abțineri. Putem verifica 91, vă rog. S-a deschis votul. S-a deschis votul acum. A votat toată lumea? S-a închis votul. I-a respins 23 împotrivă la 21, 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se respinge. 96 pentru, Îmi cer scuze, textul original la alinietul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. De asemenea, cu o completare orală, mai întâi fără parte orală pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum parte Amendamentul oral pentru a adăuga a doua frază, pentru. Aveți cu toții amendamentul oral din partea socialiștilor. Nu, nu e bine dacă socialiștii mă întreabă despre ce-i vorba. Sublinează în continuare că Comisia Europeană trebuie să asigure și să verifice statisticile și așa mai departe pentru Cred că acest amendament oral ar fi trebuit să fie inclus la compromisul numărul 8 ca și completare. Noi, noi credeam că acel compromis a, vot, a fost votat inclusiv acest amendament oral. Este menționat în lista de vot. But, uh, Cred că cu toții suntem de acord uh, asupra textului și vrem să-l includem. Dacă dorim uh, să-l includem, putem să-l includem la aliniatul corespunzător. Credeam că este vorba de aliniatul 8. Dar suntem la aliniatul 8, la compromisul 9. Yes, but <laughs> <laughs> in, in the, in the list, in the... Pe listă, dacă vă uitați, a fost trecut la compromisul 8, spune vorbitorul. Can, can we just... Vă rog, votăm acum compromisul 9, care se referă la liniatul 8. Dacă locul nu este cel potrivit, uh, îl vom muta, dar suntem de acord pe formulare pentru, împotrivă, abțineri. Foarte bine se adoptă și e trecut la locul corespunzător 8 sau 9. Aliniatul 9, amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Dam semnale amestecate. PP-ul a fost pentru? Da, atunci se adoptă. Alineatul 11 pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru. Ba nu. La alinetul 13, amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm 113. I know we all got too many things to do. Votes closed. S-a închis votul și se adoptă. That falls, that falls, that falls. 116. Așadar, suntem la 116. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 118 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 119 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original, paragraful 20, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 123 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 127. A votat toată lumea, votul este închis. Respins. 22 de voturi la, pentru 22 împotriva. Textul original, paragraful 23, cine este pentru, împotriva. Mai încercăm o dată. Paragraful 23, textul original, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. 128 pentru, împotrivă, abțineri, re, aprobat. Textul original este aprobat. 129 pentru împotriva abțineri se aprobă. Compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat, 133 pentru, împotriva, abțineri respins, 144, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. A votat toată lumea, votul este închis se respinge cu 25 la 19. 135, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 25. A votat toată lumea, votul este închis. se respinge. 17 pentru, 22 împotrivă. 136 în două părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar o să verific. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă 22 la 21. Deci am făcut bine că am verificat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că e aprobat, dar verificăm ca să fim siguri. 139, verificăm 139. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge 20 pentru, 23 împotrivă. Deci textul original, cine este pentru, împotriva abținerea aprobat. 140, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Compromisul 11B în două părți. Prima parte, fără cuvintele automatic. Este aprobat și apoi cuvântul automatic, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este aprobat. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Abțin... 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cine este... 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Paragraful 28 pentru împotriva abțineri aprobat. 115 cine este pentru împotriva abțineri. Verificăm 150, vă rog. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge 17 pentru 27 împotriva. 100 51 pentru, împotrivă, abține, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original din paragraful 22, 9, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 153 în două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Verificăm și a doua parte, dacă vreți. A votat toată lumea, se respinge. Cred că s-a semnalizat incorrect. Acum, a doua parte, 153 a fost respinsă. 154, toți cei pe, care sunt pentru, vă rog să votați. 154. Împotrivă. Abțineri se aprobă. Bine verificăm, dar cred că numai PP-ul este împotrivă. Votul este deschis, sper. A votat toată lumea. Lumea trebuie să voteze doi oameni și închid votul. Votul este închis și se aprobă. 26 la 18. Compromisul 11A, prima parte, împotrivă. A doua parte se aprobă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11D în două părți. Prima parte cine este pentru, împotriva abțineri se aprobă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se aprobă. 162 pentru, împotriva abțineri, respins. 163 împotriva abțineri, aprobat, 164 pentru împotriva abțineri. Bine, a fost pentru, da? Deci cred că atunci 164 este aprobat. 165 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 166 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm 166. A votat toată lumea, votul este închis. 21 pentru, 23 împotrivă, deci se respinge. 167 pentru, împotrivă, abține, respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Pot să verific 169, vă rog. A votat toată lumea, votul este închis. 26 pentru, 18 împotrivă, se aprobă. 170, cine este pentru, împotrivă. Haideți să mai încercăm o dată. 170, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Citațiile 1, citările 1 până la 11 se aprobă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Citările 13 la, până la 21 aprobate. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abținere aprobată. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abținere respins. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri aprobat. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri aprobat. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul 1A pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri aprobat. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri respins. 21 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 21, vă rog. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru împotriva abținere respins. În regulă. Haideți să votăm textul final. Vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 37 pentru, 5 împotrivă, o abținere și o cartelă care nu a votat. Mulțumesc! Felicitări! Three questions. So it's three questions yes, no. separate yeah, or in block. On block, okay. Right, this is, this is just the oral question. Întrebarea orală legată de... Cele trei întrebări orale legate de eurobonduri, putem să le votăm în bloc? Așadar, cine este pentru? Nu, trebuie să votăm electronic. Haideți, vot electronic. Deci votăm toate cele trei întrebări orale care acompaniază uh, textul. Deci, nu rezoluția o votăm acum, întrebările. A votat toată lumea, votul este închis. 42 pentru, Right, this might get complicated. So now... Acum lucrurile s-ar putea să se complice. Acum votăm uh, proiectul de rezoluție. Udo? O muzică foarte interesantă se aude din, seara, din sală. Uh, ați intrat pe Happy Ringtones? Așteptăm până să își dea cu părerea domnul Van Rompuy. Așadar, Udo, ai cuvântul. Aș vrea să mulțumesc colegului nostru pentru că s-a asigurat că nu mai suntem sclavii tehnologiei și că putem să ne întoarcem la normalitate. Așadar, avem aici o rezoluție. Domnul Schicluna a colaborat cu ceilalți raportori din umbră și cu raportorul principal în încercarea de a avea o abordare decentă a acestui subiect al uh, obligațiunilor de stabilitate și pentru ca Parlamentul să poată discuta într-un mod decent. Și noi, în grupul socialiștilor și democraților, credem că în anumite puncte mesajul nu a fost exprimat uh, cât se poate de clar uh, și în termenii noștri compromisurile H, C și I sunt astfel de cazuri, în sensul că este atâta palavrăgeală acolo că nimeni nu mai înțelege ce vrem să spunem. Și de aceea noi am încercat să schimbăm lucrurile și am sugerat unele voturi pe părți pentru ca lucrurile să fie ceva mai clare. Și uh, nu, așteptați un pic, așteptați un pic, vă rog. Am uh, notat în mod diferit chestiunea legată de nevoia de a oferi uh, comunicarea uh, la timp, în sensul că oamenii n-au reușit să înțeleagă acest lucru, să primească acest lucru la timp. Deci, din dorința de claritate, H, C și I, la compromisurile H, C și I, retragem aceste amendamente, ne vom abține la aceste alineate ca să simplificăm procedura cu intenția de a îmbunătăți textul la plenară. Cred că asta va, uh, va face lucrurile mai rapide astăzi. Silvi, da, doamna președinte, în spiritul compromisului suntem absolut de acord ca să facem așa și un lucru care mă, mă impresionează foarte mult, îi mulțumesc lui Eduard și tuturor celorlalți raportori din umbră, că putem să dăm un semnal unificat al Parlamentului Comisiei. Deci putem să trecem la vot. Mulțumesc. I think, Udo, saying that Deci, Udo, cred că ai spus că vă retrageți compromisul pentru... Comprom... Uh, mă scuzați, uh, susținerea pentru compromisurile H, C și I. Nu. Le susțin fără să le voteze, spune uh, domnul Gozes. Nu, nu, stați puțin. Că vorbește toată lumea în același timp și doamna președinte nu mai aude ce spune vorbitorul. Așadar, HC și I, la HC și I vrem să introducem niște voturi pe părți. Dar ne retragem cererea de vot pe părți pentru că noi credem că alți colegi n-au avut ocazia să discute aceste lucruri uh, la timp. Deci nu o să introducem voturi pe părți, cum am fi vrut să cerem, ci mai degrabă o să ne abținem la vot și o să reducem la plenare. E clar acum sau vreți să repet în engleză? Da, nu știți ce e în text? Doamna președinte. Nu, acum înțeleg. Nu, a fost o mică confuzie între amendamente și uh, voturi uh, pe părți. Deci acum înțeleg, în regulă. Deci acum putem să trecem la vot. Compromisul C1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul G1, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. G2, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul K, pa, Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Așa, compromisul L, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Citările 1 și 2, pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul A, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Considerentul A, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul B. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Vot electronic privind uh, proiectul final de rezoluție. A votat toată lumea, votul este închis, 37 pentru, 3 împotrivă, 4 abține. Vă mulțumesc foarte mult. So now we move on. Și acum trecem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 Are we, are we ready? Suntem gata? Right, we're starting. Bun, începem. Așadar, votăm acum un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene. Mai întâi, compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Avem un amendament aici, nu-i așa? Nu știu dacă toată lumea știe că e un amendament oral aici. Deci, vreți să ascultați, vă rog. Avem amendamentul 5 pe două părți și există un amendament oral la a doua parte care adaugă cuvintele were appropriate to înainte de alți factori de interes. Prima parte a fost adăugată înainte și a doua parte acum sună to its employees, shareholders and to other and where appropriate to other stakeholders. Deci prima parte, cine e pentru, împotriva abțineri, se aprobă. A doua parte, cine e pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Amendamentul 6, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul B. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Vrea cineva să verificăm la B? Nu? Compromisul C, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 19, în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 22. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 23. Cine e pentru? Împotriva? Nu, de fapt trebuia 20. Nu se vede foarte bine. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. Acum trecem la amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 26. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. 25. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. Acum amendamentul 27. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la ce se întâmplă atunci cu alineatul 4? Nu, a fost adoptat. Compromisul D. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. Amendamentul 30. Cine e pentru? E și un amendament oral, dar știm cu toții despre asta, da? Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. Amendamentul 31 în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte are cuvintele to its shareholders and other stakeholders și where appropriate. Stați puțin. Yeah. It's the same as before. It's the same. E același amendament ca și înainte. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. e ceva care a fost tăiat și acum trecem la 36, amendamentul 36, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 35, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alinatul 6. Cine pentru, nu, ceva a fost adoptat, deci devine caduc. Amendamentul 39. Cine pentru, stați puțin, avem două părți aici. Nu, e un amendament oral din partea raportorului. Amendamentul 39, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 41, cu un amendament oral, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 42, care este în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 44, cu amendament oral, Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. 46. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 47. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul E. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Acum amendamentul 50, cine e pentru împotriva abțineri se aprobă, 51 pentru împotriva abțineri se aprobă, 52 cu amendament oral. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Vot electronic cu privire la textul final. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 5 împotriva și 12 abțineri. Mulțumesc foarte mult și felicitări raportorului. Vreau să reamintesc tuturor că după această ședință de comisie există o ședință comună cu Comisia AFCO de la ora 6 și jumătate până la ora 8 seara 6Q2, sala 6Q2, în clădirea Iosef Fontal. Și acum o să dau președinția lui Teodor. Vă rog, dragi colegi, cine dorește să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște. Mai avem încă de lucru. Putem începe așadar. Acum avem pe ordinea de zi avizul uh, doamnei Elena Băsescu în legătură cu Ordonanța Asiguratorii Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare și o să-i dau cuvântul uh, doamnei Elena Băsescu pentru a prezenta acest uh, proiect de aviz. Vă rog să păstrați liniștea în sală. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest regulament Uh, are un obiectiv foarte uh, complex pentru a înființa o procedură unică europeană pentru indisponibilizarea conturilor bancare. Uh, ca alternativă la procedurile naționale, va permite creditorilor să împiedice transferul sau retragerea activelor debitorului din orice cont bancar amplasat în Uniunea Europeană. În prezent, piața internă dă posibilitatea de a transfera fonduri dintr-un cont bancar într-altul aproape instantaneu. Pe această cale se poate evita foarte ușor plata unei datorii. Creditorul, cu toate acestea, nu poate să blocheze cu aceeași rapiditate contul bancar al debitorului dacă e în străinătate. Creditorul poate de asemenea să întâmpine dificultăți să identifice detaliile bancare ale debitorului, mai ales când e vorba de un context transfrontalier. Acest regulament va permite blocarea transferurilor sau retragerilor activelor din astfel de conturi. Regula va fi aplicabilă atât în faza preprocesuală cât și în proceduri în instanță, chiar după ce se obține un titlu cu caracter executoriu. În proiectul de aviz am prezentat 27 de amendamente proprii care cred că dau o mai mare precizie unora dintre dispozițiile proiectului de regulament, atât din punct de vedere economic cât și juridic. Principalul meu obiectiv a fost de a consolida echilibrul dintre drepturile creditorului de a recupera datoriile și protecția debitorilor. Consider că acest aspect e foarte important pentru a preveni eventuale abuzuri. De exemplu, nu mi s-a părut suficiente elementele care justifică emiterea aceste ordonanțe de indisponibilizare. Iată de ce am propus amendamentul 1 ca să ceară creditorilor să ofere o garanție. Cuantumul trebuie să fie stabilit de instanța în cauză. Cu același obiectiv, la amendamentul 13 am propus câteva criterii pentru stabilirea meritelor creanților împotriva debitorului. La amendamentul 3 se extinde exceptarea de la domeniul de aplicare a regulamentului la conturi deschise pentru înființarea unui sistem de plăți. Textul inițial includea doar sistemele pentru uh, tranzacțiile de titluri de valoare. Am optat pentru această formulare pentru a asigura conformitatea cu directiva 98 pe 26. Doream să întăresc principiul rapidității prin mai multe amendamente care clarifică termenele limite propuse. De exemplu, am sugerat să se includă termenul zile calendaristice în amendamentele 15, 18, 19 și 25. Prin amendamentul 20 propun de asemenea ca păretul să fie înștiințat în ce privește ordonanța de indisponibilizare în termen de ce mult o zi lucrătoare. Cu amendamentele 4 și 5 vreau să clarific elementele care stabilesc dimensiunea transfrontalieră a dosarului. Avem nevoie de definiție precisă a conceptului de chestiuni cu implicații transfrontaliere. Cred că este de asemenea util să se stabilească deplasarea atunci când aceste elemente o să fie analizate. Amendamentele 21 și 22 modifică articolul 26 care se referă la executarea ordonanței de indisponibilizare. Alinatul 4 din textul original cred că nu este suficient de limpede în ce privește rata de schimb. Mă refer aici la situațiile în care moneta în care este contul diferă de cea în care a fost emisă ordonanța de indisponibilizare. La amendamentul 22 propun ca acel schimb să fie operat de către bancă. Trimiterea se va face la rata oficială a băncii naționale a statului membru în care este amplasat contul. Optarea pentru această metodă va asigura o mai mare rapiditate, presupun. Alternativa ar fi să se utilizeze rata de schimb de referință de la BCE, dar aceea e calculată mai rar și se bazează pe media ratelor de schimb zilnice de la Banca Centrală. Prin amendamentul 21 la articolul 26 se aduce o clarificare a situației în care valoarea activelor din cont depășește suma precizată în uh, ordonanța de indisponibilizare. Consider că în acest caz banca trebuie să stabilească instrumentele financiare pentru care se va aplica ordonanța de indisponibilizare. Și în cele din urmă vreau să vă ofer niște detalii practice. Termenul pentru înaintarea de amendamente va fi 12 ianuarie la ora 12. Amendamentele vor fi discutate în Comisia Econ de pe 6 februarie. Votul în comisie va avea loc pe 28 februarie. Deci aștept comentariile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră și vă asigur de disponibilitatea de a le discuta. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, raportorii în umbră. Domnul Bulman, mai întâi. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamne raportor, mulțumesc, domnule președinte. Pentru piața internă este o reglementare juridică importantă pe care ne-am propus-o. Trebuie să avem grijă ca cei care, pe bună dreptate, au pretenții să și le poate realiza fără să treacă prin diferite jurisdicții sau să fie împiedicați uh, prin acestea și este salutară propunerea Comisiei în acest sens. Dorim să avem o abordare constructivă vis-a-vis de această temă, iar cu abordarea propusă de raportoare. În opinia noastră, un rol important uh, va fi echilibrul necesar, să vedem dacă acesta există. Pe de o parte, între cel care are o creanță și vrea să o recupereze și cel a cărui cont ar urma să fie grevat în mod automat și asta transfrontalier și aici ne gândim la persoanele mai slabe, la consumatori, la salariați care sigur trebuie într-o astfel de situație să beneficieze și de căi de atac și să poată să se apere în baza reglementărilor naționale. Pe de altă parte, nu avem niciun fel de interes să existe o nebuloasă în sensul ca banii să poată fi uh, retrași, de aceea trebuie să vedem în ce măsură reglementăm Stările juridice asigură dreptate, astfel încât ambele părți, între ambele părți să se creeze un echilibru. Vom formula amendamente care vor fi însă foarte constructive în spiritul celor propuse de doamna raportor și sperăm că procedura va fi una rapidă. Mulțumesc. Este cineva care dorește să ia cuvântul în numele doamnei Gular, care nu este prezentă? Dacă nu, domnul Stricek nu e aici. Domnul Gigold atunci. Um, Doar pe scurt, vreau să mulțumesc foarte mult pentru raport. Nu vreau să repet ce s-a spus deja. Considerăm că e un element necesar și util pentru edificarea pieții comune și considerăm că și raportul este unul bun și sprijinim direcția generală. Considerăm de asemenea că trebuie să ne asigurăm că debitorii mai slabi au în continuare posibilitatea unei asigurări să existe o garanție și s-ar putea să introducem anumite amendamente în această direcție, dar în general suntem mulțumiți de acest raport. Președintele, mulțumesc. Thomas Handel nu e aici. Există altcineva care mai dorește să ia cuvântul? Domnul Gozes? Domnule președinte, doream doar să îi spun, uh, domnule raportor, că a făcut o muncă excelentă și că, evident, grupul PPE o va sprijini. Mulțumesc. Thank you. Uh... Președintele, mulțumesc. Intervenție fără microfon. Tu, Mrs. Elena Băsescu. Dacă există întrebări sau doamna Băsescu, dacă dorește să adauge ceva, nu? Se pare că nu dorește. Așadar, încheiem acest punct. 12 ianuarie, ora 12, termenul limită pentru amendamente. Intervenție fără microfon. Draft of Urmează um, proiectul de aviz cu privire la Banca Europeană de Investiții, raportul anual pentru anul 2010 din partea domnului Kamal. Și domnul Kamal are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, unul dintre principiile grupului ECR este de a asigura o eficiență pentru cetățenii europeni Văd că râdeți și de asemenea și transparență dorim să asigurăm. Cred că și verzii sunt uh, pentru acest aspect, unul din puținele elementele cu care suntem de acord. Mai sunt și altele, ne apropiem încet, încet. Încep însă cu principiul cum că țările din UE trebuie să știe unde se cheltuie banii lor și trebuie să existe transparență și deschidere. Mă refer la Uh, faptul că aranjamentele în ceea ce privește uh, coeziunea trebuie să fie aliniate cu pietrele uh, piețele de capital. Voi sări de partea în care se Uh, spune de câți ani nu a mai primit un aviz favorabil din partea Curții uh, de Conturi, Comisie, însă cred că este important ca BEI să se asigure că activitatea sa corespunde cu strategia 2020 și că nu se suprapune cu activitatea BERD. BEI trebuie să ofere Parlamentului European date cu privire la poziția de capital, uh, obligații și expunerea la risc pentru a îndeplini această obligație de transparentă și ca și restul băncilor trebuie să respecte cerințele Basel 3. De asemenea, aș dori ca BEI să se pună unui test de rezistență <clears throat> pentru a se asigura că este suficient de rezistentă. De asemenea, trebuie să publice informații pe pagina de web în ceea ce privește beneficiarii împrumuturilor și una dintre chestiunile mai politice se referă la un aspect asupra căruia trebuie să concentreze BEI. Este vorba doar un proiect de aviz și voi fi foarte deschisă vis-a-vis -vis de opiniile dumneavoastră. Așadar, cred că ar trebui să-și îndrepte atenția și asupra democrațiilor emergente din, nordul, din sudul Mediteranei. Știm că lipsesc fondurile în economia reală datorită presiunilor din sectorul bancar, de, a treb de aceea trebuie să ne asigurăm că BEI face tot ce este în putință pentru a contribui la dezvoltarea economică. Trebuie să se asigure de stabilitate, uh, ținând cont de obligațiile statelor membre față de BEI. Să sperăm că există transparență și uh, sper că și colegii din celelalte grupuri politice pot fi de acord cu aceste principii. Preș- Președintele, mulțumesc domnule Kamal, un singur raportor din umbră în sală, doamna Crața. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Kamal pentru observațiile făcute și pentru temele ridicate în discuție. Sunt de acord cu obiectivele sale mai multă transparență în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții și sunt de acord cu uh, ideile din proiectul de aviz, eficiență, coordonare cu bugetul comunitar și fondurile structurale. Voi sublinia aceste aspecte în mod special de asemenea și ratingul AAA. Acesta este un aspect esențial. De asemenea, sunt de acord cu modul în care subliniază ideea ca Bay să-și concentreze activitatea și asupra uh, zonei Mediteranei de Sud. Aceste puncte le voi uh, ridica în discuție și sub formă de amendamente, însă obiectivele pe care și le-a propus banca pentru eficientizarea uh, pieței sunt salutare, subliniez de asemenea și programele precum Jeremy, Jasmine, Jessica. Acestea sunt uh, programe foarte importante pentru că oferă posibilitatea de a oferi finanțare pentru IMM-uri și politicile structurale și coordonarea acestor politici permit companiilor să poată fi finanțate dacă uh, se poate spune așa, în legătură cu economia reală, ceea ce este un aspect esențial. Iar în ceea ce <clears throat> privește zona Mediteranei de Sud, mă bucură faptul că domnul Kamal a menționat acest aspect. În această privință trebuie să subliniem faptul că am avut experiențe uh, în, uh, <clears throat> cu Banca Euro-Mediteraneană date fiind și evenimentele din acest an, primăvara arabă este un element cu atât mai important și de asemenea um, este salutară legătura pe care o face domnul Kamal și cu uh, Berd, care de asemenea activează în acea zonă a Mediteranei de Sud. Mulțumesc foarte mult! Nu mai sunt alți uh, raportori din umbră în uh, sală. Rog uh, secretariatul să facă puțină ordine în hârtii. Domnul Cute. Domnule președinte, în primul rând ar vrea să-i să mulțumesc domnului Kamal pentru proiectul său de opinie și vreau să-l asigur că și grupul meu luptă pentru cheltuirea chipzuită a banilor cetățenilor europeni. Uh, însă cred că Uniunea Europeană are nevoie de, de creștere economică uh, bazată pe realizarea de investiții masive în educație, cercetare, inovare, infrastructură, iar uh, Banca Europeană de Investiții poate contribui la ieșirea treptată din criza în care ne aflăm. De aceea consider că obligațiunea pentru finanțarea proiectelor Uniunii Europene, așa numitele project bonds, care urmăresc atragerea de finanțare suplimentară trebuie să devină operaționale într-un timp cât mai scurt, uh, înainte de perioada bugetară 2014-2020. De asemenea, vreau să salut faptul că uh, uh, să salut decizia Băncii Europene de Investiții de a acorda asistență tehnică statelor membre care au probleme și dificultăți în absorția fondurilor. Cred că este un lucru foarte bun și Uh, poate sprijini dezvoltarea în continuare. Un alt punct cu care sunt uh, de acord cu, cu raportorul se referă la politica de transparență a băncii și de aceea consider binevenită adoptarea în 2010 de către Banca Europeană de Investiții a unui nou set de principii și practici care promovează această deschidere. Totodată cred că ar fi necesară publicarea atât a rapoartelor de evaluare de mediu și sociale, cât și a justificărilor de eligibilitate ale proiectelor înainte de aprobarea lor. Aș dori de asemenea să mai atrag atenția asupra importanței realizării de către banca unor evaluări independente ale jurisdicțiilor în care își desfășoară activitatea, asta în primul rând pentru a lupta împotriva fluxurilor financiare ilicite, precum și a paradisurilor uh, fiscale. Aștept cu nerăbdare să lucrez în continuare cu domnul Kamal și Uh, cu ceilalți colegi asupra acestei teme. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Cuta. Își dau acum uh, cuvântul domnului Schilakakis. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru un proiect excelent. Sunt perfect de acord cu conținutul acestuia și aș dori să adaug câteva puncte suplimentare în ceea ce privește activitatea B. Aș dori să uh, evidențiez sau să pun accentul pe țările care astăzi au un program de asistență cu Uniunea și cu uh, Fondul Monetar Internațional. În aceste țări, situația s-a schimbat. E vorba de o situație economică diferită și problema majoră cu care se confruntă acestea este de a atrage investiții și um, a spări încrederea. BEI poate fi foarte util ca partener pentru investiții în aceste țări pentru că acest lucru va duce la reinstaurarea încrederii, ceea ce este esențial pentru succesul programelor. Acest lucru trebuie făcut cât se poate de rapid, pentru că investiții noi în aceste țări, unde există un număr extraordinar de mare de șomeri, este oricum foarte util și este de asemenea și un mesaj cum că programele continuă spre o fază ulterioară. Al doilea aspect la care trebuie să ne gândim și este pe termen mai lung este faptul că acum că ne propunem să construim o uniune fiscală care este mult mai strictă în ceea ce privește vehicolele pe care le au de dispoziție țările și guvernele, avem nevoie ca BEI să joace un rol în acele țări sau regiuni care sunt blocate într-un cerc vicios de investiții scăzute, productivitate scăzută, inovație scăzută. Pentru că țările sau regiunile, în special în perioade de dificultate fiscală, nu au la dispoziție multe instrumente. Și într-o uniune monetară, când avem uh, de-a face cu un șoc asimetric care are efecte diferite la nivelul nucleului și efecte diferite în diferitele părți ale Uniunii, unde economiile nu au aceleași caracteristici ca nucleu, trebuie să existe instrumente pe la, pentru a le scoate din această stare de șoc sunt instrumente pentru multe uh, țări sau regiuni și BEI trebuie să gândească în această direcție pentru că vom avea nevoie de BEI pentru a ajuta țările și regiunile pentru a promova competitivitatea în aceste regiuni și state unde nu există alte instrumente. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a-l ruga pe reprezentantul BEI să intervină, vreau să văd dacă mai dorește altcineva dintre deputați să intervină. Mulțumesc că voi vorbi în calitate de raportor din umbră pentru Verzi. Știți că grupul Verzilor este un mare susținător al Băncii Europene de Investiții, deci în permanență încercăm să-i dăm cele mai bune mijloace de a acționa. Așadar, am vrea să știm care este poziția sa în ce privește respectul regulilor Basel III, uh, așa cum sunt ele în text, pentru că Banca aceasta are o activitate specifică, o misiune specifică, așadar în amendamentele noastre o să uh, punem uh, acest accent uh, raportorului nostru, această chestiune și anume că banca trebuie să îndeplinească regulile Basel 3. Al doilea element se leagă de capitalul Băncii Europene de Investiții. Se știe că există evoluții contradictorii. În acest moment a fost o creștere ca urmare a crizei și acum lucrurile merg în celălalt sens. Deci cred că am putea cu toții să cerem ca Banca Europeană de Investiții să primească mijloace de acțiune întărite pentru a reacționa împotriva crizei și pentru a face investiții coerente cu obiectivele fixate de tratatele europene și mai ales obiectivele UE 2020, așa cum a spus raportorul. Și poate un ultim comentariu legat de amendamentele pe care le intenționăm, mai ales în ce privește politica energetică. E o discuție pe care o avem în, permanentă, în permanență cu Banca Europeană de Investiții și dorim ca documentele care fixează orientările de politică energetice să fie complet în conformitate cu obiectivele europene, mai ales cu obiectivele de uh, luptă împotriva schimbărilor climatice ceea ce poate cere anumite alegeri de investiții uh, oarecum diferite de cele pe care le face astăzi Banca Europeană de Investiții. Vă mulțumesc. Thank you. Any... Mulțumesc. Mai este alt, vreun alt membru? Nu? Domnul Gozes. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o întrebare o pun raportorului dar poate și reprezentantul uh, băncii ar putea să răspundă. După cunoștința mea, capitalul uh, Băncii Europene de Investiții nu este complet uh, eliberat și aș vrea să știu dacă în circunstanțele actuale banca are acționari care se află într-o situație financiară delicată ei înșiși, dacă există posibilitatea să dea măsura totală a mijloacelor sale și dacă cumva asta nu este afectat de capacitatea acționarilor băncii de a-și onora cererile suplimentare de uh, eliberare de capital. Vă mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Reprezentantul Băncii Europene, vă rog, de investiții, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte, și mulțumesc foarte mult uh, raportorului și tuturor membrilor care uh, au avut comentarii foarte importante și relevante de care luăm notă și vă asigur că le vom uh, folosi în dezvoltarea activității noastre. Pe scurt, în ce privește problemele importante ridicate astăzi. Responsabilitatea, cred că știți uh, cât de mult uh, președintele Mestad în cei 12 ani uh, în funcție a considerat că aceasta este o prioritate pentru, față de Parlament și față de instituțiile europene și de aceea am, avem un proiect de memorandum de înțelegere între bancă și uh, Parlament ca să avem o structură clară în care să se manifeste această responsabilitate. De asemenea, președintele ministru a promis chiar ieri Comisiei Cont să, Comisiei de Control Bugetar să uh, facă anul viitor un raport privind implementarea instrumentelor financiare, experiența noastră, ceea ce s-a realizat și așa mai departe. Deci toate lucrurile merg în această direcție. În ce privește transparența, nu trebuie să mă refer la noile politici. Acestea au fost publicate după îndelungi consultări, după cum a fost uh, spus aici și sperăm că aceasta satisface cerințele, dar evident rămânem deschiși față de ideea unor uh, îmbunătățiri suplimentare. În ce privește politica internă, cred că este corect să ne concentrăm activitățile noastre pe strategia UE 2020 uh, și anume creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă. Cred că aici ar trebui să ne concentrăm toate resursele și capacitățile și asta a și aprobat bordul băncii recent. În ce privește soliditatea băncii, soliditatea financiară, da, sigur, trăim vremuri dificile, situația e complexă. În substanță, uh, ținem cont complet de regulile Basel 3 în măsura în care se aplică activității noastre. Noi nu suntem o bancă comercială, nu dăm uh, ipoteci, nu avem depozite de la clienți și nu dăm uh, credite de consum și așa mai departe dar substanța regulilor, sigur, evident că este luată în considerare și de către comisia noastră de audit, ca regulă, pentru că suntem uh, incluși în uh, tratat și în uh, mediul juridic european, ținem cont de ea și ne așteptăm ca să se înregistreze progrese odată cu directiva CRD. Dați-mi voie, uh, în ratingul triplu ratingul dați-mi voie să vorbesc despre acest lucru. El constă în trei factori. Tăria acționarilor, calitatea portofoliului nostru și uh, rapoartele, ratele financiare din uh, balanța noastră, din bilanțul nostru. Deci nu prea putem noi să facem nimic în legătură cu tăria acționarilor noștri și atunci suferim și noi ca și orice alt nume european în acest moment. În același timp, calitatea portofoliului nostru rămâne foarte bună și asta înseamnă că n-am suferit nicio pierdere semnificativă și uh, watchlist-ul pentru cazurile mai dificile rămâne foarte limitat. Poate e 1-2% din uh, portofoliul total. Deci noi suntem satisfăcuți și la fel și agențiile de rating. Ideea este că atunci când calitatea acționarilor noștri scade, agențiile de rating evident se uită mai mult la uh, ratele de capital. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de mai mult capital ca să susținem împrumuturile și asta e situația în care ne aflăm acum uh, și trebuie să fim foarte grijulii pentru că uh, ținând seama de situația aceasta, ori trebuie să ne creștem resursele de capital, ori va trebui să ne reducem împrumutul, împrumuturile. Eh, deci nu avem eh, alt, eh, altă soluție. Rata de capital este ce este și recent banca a aprobat scăderea nivelului de împrumuturi pe care le vom da în următorii trei ani, ceea ce este un lucru nefericit pentru că avem un rol de jucat, dar este singura cale de a ne păstra capacitatea de a împrumuta. Asta mă duce automat la importanța creierii unor instrumente financiare uh, împreună cu bugetul Uniunii Europene, pentru că aici ne putem uh, uh, baza și pe alte resurse decât capitalul nostru propriu. Sunt absolut de acord cu domnul Gozes că uh, în acest moment să le mai cerem capital suplimentar acționarilor noștri e cam dificil. Deci credem că abordarea în acest moment este să uh, uh, ne bazăm pe resurse bugetare europene, așa cum s-a întâmplat cu uh, bondurile de proiect, care este un caz tip în încercarea de a folosi puterea bugetului european ca să obții maxim de rezultate. Foarte rapid dați-mi voie să mă refer la faptul că proiectul de aviz Uh, pune acum bondurile de proiect alături de bondurile europene. Și nu faceți asta, pentru că sunt complet diferite. Bondurile de proiect sunt bondurile, obligațiunile remise de companii private pentru a susține investițiile. Nu trebuie să vă mai explic eu ce înseamnă eurobonduri și să o poveste complet diferită și nu cred că au loc în acest raport. În ce privește Mediterana, sigur, dăm foarte multă atenție la ce se întâmplă în această regiune a Mediteranei, dar nu o să vă surprindă dacă vă spun că rezultatele noastre din acest an vor fi foarte mult sub așteptări. Asta pentru că situația politică în țările primitoare uh, nu ne permite să avem interlocutori cu care să punem în mișcare proiectele și împrumuturile pe care am vrea să le dăm Asta nu e o problemă doar a Băncii Europene de Investiții, ci a tuturor instituțiilor financiare care încearcă să opereze în această regiune. Nu înseamnă că nu o să ne îndeplinim angajamentele pe care ni le-am luat la Deauville de a împrumuta până la 6 miliarde aceste regiuni până la sfârșitul lui 2013, însă devine din ce în ce mai dificil uh, acest lucru uh, din cauza situației politice care deocamdată nu s-a calmat. În ce privește uh, Uh, țările implicate în programe. Într-adevăr, e un subiect foarte important pentru noi. Facem mari eforturi și cheltuim multă energie discutând cu DigiRegio în special cele mai bune modalități de a combina fondurile structurale existente, care uneori nu pot fi cheltuite, cu capacitățile de împrumut ale Băncii Europene de Investiții în scheme de garantare și de împărtășire a riscurilor, din care să câștige și țara recipientă și fondurile structurale care să fie implementate și noi să putem să uh, facem rost de mai multe fonduri și să împrumutăm mai mult. Sperăm că vom avea ajutorul țărilor membre și vom reuși să implementăm această nouă abordare începând cu anul viitor. Un ultim cuvânt despre energie. V-am auzit clar mesajul și îl luăm foarte în serios uh, privind obiectivul, obiectivele climatice pentru 2050 cele mai recente rezultate pe care le avem spun că 75% din împrumuturile pe care le dăm pe domeniul energetic este pe, sunt pe energie uh, regenerabilă. Asta e un rezultat foarte bun. Trebuie să admit că rămân cam 10% împrumuturi pentru proiecte energetice bazate pe combustibil fosil, care, din nefericire, sunt acele proiecte care sunt absolut necesare pentru a menține siguranța și securitatea energetică în anumite zone unde nu există alternative. Dați-mi voi să menționez, de exemplu, că în Germania programul de denuclearizare nu poate fi, uh, partea de nuclear care va fi uh, redusă nu poate fi acoperită imediat de energie uh, regenerabilă. Deci mai există nevoia unei faze de tranziție. Președintele, am o întrebare de clarificare. Ați spus că bondurile de proiect vor fi emise de companii private. Care va fi legătura atunci între Banca Europeană de Investiții și aceste bonduri de proiect? Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați această ocazie de a clarifica din nou eh, schema fundamentală a bondurilor eh, de proiect, ale obligațiunilor de proiect. Atunci când un proiect este un proiect de transport, energie sau telecomuri este implementat printr-un parteneriat public-privat, deci printr-o structură de acest tip de parteneriat public-privat, în mod normal se întâmplă următorul lucru. Compania de proiect poate să fie un uh, special purpose vehicle sau poate să fie o companie de construcții care vrea să facă rost de bani, de fonduri și nu au calitate, nu au uh, uh, credit, un rating de credit suficient de mare pentru a atrage resursele uriașe care există la fonduri de pensii sau la companii de asigurări sau la alte surse private din piață. Bani care nu se pot investi decât în uh, bonduri care să aibă un rating foarte înalt. Și aici venim noi cu bugetul uh, băncii europene de investiții. Ideea este că uh, noi dându-le un împrumut subordonat care este practic primul nivel și care uh, uh, uh ia toate riscurile la început, atunci cre- creștem uh, calitatea de credit a acestor obligațiuni. Îi ducem până la un nivel care poate să fie, de exemplu, dublu A și atunci investitorii instituționali devin interesați și încep să cumpere. Deci, practic, noi venim cu un împrumut subordonat pe care îl uh, putem uh, uh, da datorită bugetului Uniunii Europene. Și pot să vă subliniez un lucru, că în general cu un buget de 4-5 milioane poți să faci rost cam de 20 de milioane de împrumuturi subordonate din partea Băncii Europene de Investiții, care permite după aceea obligațiuni de 100 de milioane Uh, care la rândul lor îți permit un proiect de 150 de milioane. Deci asta vă dă uh, o idee în legătură cu uh, efectul de leverage pe care îl... și emițătorul este compania privată. Mulțumesc, acum mă întorc la raportorul nostru. Dacă dorește să ia din nou cuvântul, domnule Kamal, vă rog, aveți cuvântul. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și tuturor celor care au luat cuvântul, precum și reprezentantului Uh, Băncii uh, Europene de Investiții. Voi ține cont de sugestiile și amendamentele uh, făcute. Îmi cer scuze dacă pronunț greșit numele. N-am nu cred că suntem în dezacord în ce privește zona Mediteranei, doamna Crațas, dar aștept amendamentele noastre. Mulțumesc, domnule Cutaș, și e foarte frumos din partea noastră că sunteți de acord cu ideile mele și aștept cu nerăbdare amendamentele noastre. Cred că este important să nu uităm ideea legată de eh, țările incluse în diverse programe. Eh, aștept de asemenea amendamentele noastre. Domnule Carval, ca de obicei ne confruntăm atunci când eh, lucrăm pe un raport. Mă interesează de ce veți propune amendamente care să pună sub semnul întrebării faptul că uh, banca trebuie să îndeplinească uh, standardele Basel 3, dar poate am înțeles eu greșit. Pe de altă parte, sunt foarte atașat de ideea încurajării energiilor uh, regenerabile, deci voi susține astfel de amendamente și cred că problema pe care a ridicat-o domnul Gozes s-a ridicat de altfel și în Parlamentul Britanic, de către un membru al Parlamentului Britanic și anume ce uh, uh, probleme au uh, statele membre atunci când capitalul se degradează. Adică e, toată lumea înțelege că sunt uh, vremuri dificile și că nu putem să ne așteptăm la uh, resurse nelimitate. În fine, ideea acestor obligațiuni de proiect, cred că problema la care trebuie să ne uităm, poate nu în acest context, ci mai degrabă pe termen lung, este cine este afectat mai întâi și se pare că nu întotdeauna investitorul privat își asumă riscurile și pierderile, ci mai degrabă uh, plătitorul de taxe. Și cred că putem fi de acord, sper că vom fi de acord că ar trebui să schimbăm această situație. Însă aștept uh, cu nerăbdare amendamentele și discuțiile cu raportorii din umbră și cu banca și uh, bătălia să înceapă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Kamal. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, primul schimb de opinii în legătură cu accesul la servicii bancare de bază. Raportor, domnul Clute, îi dau cuvântul. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Să văd nici, nici nu mai prea merită, dar totuși voi face prezentarea. Tema incluziunii uh, fin, financiare ar trebui să fie deja tratată. Raportul a fost deja acordat de către coordonator. Comisia apoi a mai amânat de câteva ori uh, raportul până când în vară s-a schimbat părerea și în locul unui proiect uh, de raport uh, a venit pe 13 iulie cu o recomandare și după această recomandare ar urma să existe o revizuire peste un an. Recomandarea se adresează statelor membre pentru crearea accesului pentru toți cetățenii la aceste servicii bancare. Situația ar urma să fie revizuită sau analizată peste un an. După după aceea am analizat cu coordonatorii și am uh, ajuns la concluzia că nu putem lăsa lucrurile așa și s-a dorit un raport din proprie inițiativă. Niște discuții au existat și cu Comisia IMCO, care s-a ajuns totuși la o clarificare. Ne-a parvenit uh, și o scrisoare din partea lui Klaus Heine, uh, Lene, președintele Comisiei, în care se, președintele juriu unde se specifică foarte clar că competența pe fond revine Comisiei Econ, dar în colaborare cu Comisia IMCO. Asta ca introducere. Pe fond, acum, cred că accesul ar trebui asigurat dintr-o perspectivă econ, dintr-o perspectivă bancară, ceea ce înseamnă pentru mine că ar trebui să încercăm să impunem obligație pentru toate băncile, obligație de principiu de a oferi un cont de bază Doresc să vă prezint și câteva argumente în acest sens. Dacă plecăm de la premisa că banii sunt un bun public și băncile sunt cei mai importanți gestionare acestui bun comun și în ziua de azi un cont bancar este necesar pentru a putea participa la viața economică, fie că vorba e de salariu, de ajutor de șomaj și așa mai departe, uh, ai nevoie de pentru primirea acestor bani de un cont bancar, îți trebuie un cont bancar ca să plătești chiria, fără un cont bancar nu poți așadar să mai participi la viața economică din Uniunea Europeană. De aceea uh, s-ar impune obligarea băncilor de a oferi un astfel de serviciu pentru uh, toți cetățenii, la un nivel uh, simplu. De aceea pledez pentru o astfel de obligație. Sigur că putem uh, discuta lucrurile în cursul elaborării raportului. A putea să ne gândim și la un acces în funcție de țin, grupurile țintă politice, fie că vorbe de studenți, vârstnici, uh, um, șomeri, dar mi s-ar părea totuși o abordare discriminatorie și nu aș opta pentru ea. Recomandarea Comisiei abordează încă un aspect pe care trebuie să-l reținem și noi. Trebuie să existe un acord cu privire la cine are dreptul la un cont bancar. Comisia spune că acea persoană trebuie să aibă un drept de ședere cu care să dovedească că se află legal în Uniunea Europeană, ca și cerință minimă pe care o pot împărtăși. Și cred că acest uh, obligație obligativitate pentru bănci, are și un aspect concurențial, creează condiții egale pentru toate băncile, pentru că în anumite țări, în Germania, de exemplu, există anumite bănci, cum ar fi Sparkassen, care trebuie să ofere un astfel de uh, cont cu costurile aferente și altele care nu trebuie. De aceea, din punct de vedere al concurenței, cred că s-ar impune ca toate băncile să aibă această obligație. Dacă spun în principiu, asta înseamnă totuși anumite excepții pe care trebuie să le discutăm. În anumite țări există așa numitele uniuni de credit, sunt bănci care au un caracter închis, trebuie să fii membru acolo pentru a beneficia de un cont bancar. Aceste uniuni de credit uh, ne-au spus deja că ar dori să fie exceptate de la o astfel de reglementare. Sigur, și aici trebuie să analizăm lucrurile, să vedem dacă se impune sau nu. Apoi, o altă excepție s-ar impune probabil pentru anumite tipuri de bănci. Există bănci care nu gestionează conturi pentru persoane fizice și care, desigur, nu ar trebui să aibă această obligație. Însă și aici trebuie să discutăm uh, mai în detaliu. În Belgia există un sistem care lucrează cu uh, plăți compensatorii unde băncile nu participă și aici uh, și acesta este un aspect pe care l-am putea avea în considerare. Reprezentanții băncilor mi-au spus, uh, cu care am discutat până acum, mi-au spus că trebuie să existe uh, criterii de exceptare. În Germania, de exemplu, există o listă unde se specifică motive clare care fac ca uh, un client să poată fi exclus de la oferirea acestui serviciu. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte mai există și argumente juridice, există în diferitele state membre reglementări pentru combaterea criminalității, pentru evitarea spălării de bani. Acestea Bine, aceste aspecte, bineînțeles, sunt uh, pertinente pentru că dacă băncile vin și spun nu putem oferi oricui un cont bancar, pentru că este și pericolul spălării de bani, sigur este un argument pe care îl putem accepta. Apoi, în ceea ce privește definiția contului de bază, aici trebuie să specificăm prin ce se diferențiază de alte conturi. Există câteva criterii deja care sunt uh, foarte bine descrise în recomandarea Comisiei. Elementele care diferențiază un astfel de cont sunt uh, următoarele. Deci sunt un cont unde se pot face plăți și încasări care funcționează doar pe plus, deci nu are mm, facilitatea de overdraft. Apoi trebuie să poată fi făcute uh, plăți, transferuri uh, în cadrul fondurilor existente în cont. Tind să fiu de acord cu asta. Mai trebuie să discutat și aici, pentru că băncile au anunțat uh, o anumită rezistență în ceea ce privește uh, emiterea unui card. Sigur că dacă în lumea reală ne confruntăm uh, tot mereu cu automate bancare și acestea sunt esențiale, ar, face, ar fi rezonabilă eliberarea unui astfel de card, dar um, bancomatele nu se uh, contabilizează în timp real cu uh, contul bancar, deci nu face acest schimb de informații și ar putea să uh, apară un risc aici. Apoi ar trebui ca acest lucru să fie și o re- restricție în ceea ce privește posibilitatea ca băncile să vină cu uh, promoții pentru alte tipuri de produse. Apoi, chestiunea uh, sequestrării în Republica Federală Germania există conturi care pot fi uh, excluse de la o astfel de sequestrare. Nu este neapărat scopul acestui, uh, uh, acestei directive, dar am putea ține cont de un astfel de aspect. Costurile sunt un element esențial pentru că băncile au costuri aferente și vor, desigur, să genereze și un profit cu activitatea lor. Sigur că anumite costuri sunt justificate, pe de altă parte am mai putea spune de asemenea că dacă banii sunt un bun public la care toată lumea trebuie să aibă acces, atunci trebuie să existe și posibilitatea utilizării unui cont de bază și asta cu costuri uh, cât se poate de mici sau fără costuri. Însă aici încă nu sunt uh, sigur dacă aceste uh, conturi bancare ar trebui să fie gratuite sau ar fi mai bine să stabilim o limită maximă a costurilor care se orientează după nivelurile reale. Și încă două puncte, obligații de informare și de supraveghere. Cred că aici putem uh, urma uh, recomandărilor comisiei. Comisia cere uh, ca statele să întocmească un raport anual sau cel puțin după un an să vină astfel cu informații detaliate cu privire la numărul de conturi de bază care au fost solicitate care trebuie transmise autorităților de supraveghere naționale, dar cred că și autoritatea de supraveghere bancară europeană ar trebui implicată, pentru că dacă nu, nu și are sensul această autoritate, apoi și mai există și alte elemente din uh, propunerea comisiei pe care le pot împărtăși și anume obligația ca băncile să informeze clienții că există posibilitatea unui astfel de cont, dar să specifice și care sunt costurile aferente, deci cu drepturi și obligații. Acestea sunt aspectele care, din punctul meu de vedere, trebuie, de care trebuie să ținem cont. Împreună cu Jennifer și Olestina am discutat deja aceste chestiuni. Vom încerca ca la începutul anului să venim cu un uh, proiect uh, de raport. Nu avem încă o dată concretă, dar cred că vom putea reuși să ne mișcăm destul de repede pentru că la mijlocul anului Comisia uh, își va uh, revizui raportul și atunci și noi ar trebui să fim gata cu acesta. Mulțumesc, domnule Clute. Acum raportorii din umbră și o să încep cu domnul Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc raportorului despre raportul detaliat. Mm, elementele concrete o să aibă nevoie de atenție din partea noastră, pentru că, în general, nu se afectă pe cei care au venituri reduse sau nu au venituri, dar depinde de asigurările sociale. Înțeleg preocupările sau îngrijorările băncilor, dar el petrece o mare parte a timpului uh, concentrându-se pe studenți, fiind convinși că într-o bună zi studenții o să câștige, iar și unii dintre cei cu venituri reduse o să câștige, nu o să trăiască pe ajutor de șomaj sau ajutoare sociale la nesfârșit. Băncile trebuie să fie convinse că ar fi șanse, niște oportunități foarte bune pentru ele și în acest sens și în legătură cu costurile de a transporta cantități mari de numerar, uneori poliția care escortă, deci și acelea sunt costuri la care trebuie să se gândească. Nu sunt chestiuni mărunte, sunt pertinente și cred că băncile pot economisi bani. Nu știu în alte țări, dar în țara mea băncile trebuie să aducă o contribuție în acest sens. Nimeni nu ar trebui să fie exclusă de la a avea un cont bancar decât dacă există motive foarte întemeiate, dar nimeni n-ar trebui nici să fie obligat să aibă cont bancar. <clears throat> Departamentul de Finanțe irlandez a realizat un raport pentru o strategie pentru incluziunea socială în 2011 și a tras mai multe concluzii, una fiind că plata de prestații sociale pentru un cont bancar este cea mai eficace cale de a asigura că serviciile financiare îi acopere și pe cei care acum sunt excluși, dar și din punct de vedere al statului, cea mai eficientă cale de a face plăți. E nevoie de aranjamentele adecvate și aștept să primesc raportul cât mai curând posibil în anul nou, dar el spune domnului raportor că linia generală din prezentată astăzi aici, în această dimineață, este în general acceptabilă. Trebuie să examinăm detaliile, pentru că în engleză e un proverb că diavolul se ascunde în mănunte și nu cred că ar trebui să fim excesiv de îngrijorați în legătură cu costurile implicate pentru bănci. Cred că sunt multe beneficii pentru bănci să vină numerarul, să treacă prin conturile lor, iar în cazul banilor, toți uh, beneficiarii de prestații sociale, pentru că trăiesc de obicei pe cheltuieli mari. De multe ori uh, există sume mici care sunt acolo. Există plusuri și minusuri, avantaje și dezavantaje, dar trebuie să ne asigurăm că un cont bancar e disponibil aproape pentru toți cei care îl doresc, dar să nu există vreo obligație și detaliile vor fi foarte importante. Urez mult succes domnului raportor în pregătirea raportului și o să înaintez la momentul potrivit amendamente. Mulțumesc. Președintele, mulțumim domnule Mitchell. Domnul Ludvigson este în sală cumva? Da? Da, domnule președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Aș vrea să spun că acest raport trebuie <clears throat> privit favorabil. Ne ocupăm din nou de această chestiune. Punctul meu de vedere este că e un domeniu în care se pot utiliza instrumente simple pentru a aduce îmbunătățiri semnificative pentru un număr mare de consumatori. Cum văd eu lucrurile? Pe termen îndelungat este pe deplin posibil să existe o legislație restrictivă și echilibrată care în același timp să consolideze piața unică, să promoveze mișcările transfrontaliere, mobilitatea, dezvoltarea digitală și să reducă excluziunea socială. trebuie să preluăm ideea că ar trebui să avem legislație, directivă sau regulament în acest sens care decurge din documentul Comisiei, dar acel document nu poate fi văzut decât ca punct de pornire. Sunt trei chestiuni importante de care trebuie să ne ocupăm mai întâi. Cred că va exista un avantaj clar dacă sistemul ar fi cât mai general și universal cu putință. Toate băncile ar trebui să aibă obligația de a furniza în panoplia de servicii și servicii bancare de bază. Acesta ar trebui să fie o condiție prealabilă ca băncile să poată să funcționeze. Pe această cale putem evita riscul stigmatizării sociale care poate să apară dacă doar uh, una sau doar câteva bănci uh, uh, trebuie să ofere acest gen de cont bancar și ar fi regretabil dacă toți cetățenii din sectorul bancar ar fi percepuți ca fiind mai puțin uh, atractivi, uh, iar cei văzuți ca fiind mai puțin atrăgători ar fi prestați să-și deschidă conturi uh, de la un număr mai restrâns, mai mic de bănci. Ar trebui să existe un drept solid de bază aici. Nu ar trebui să existe o formulă întortocheată de beneficii sociale pentru un grup restrâns de persoane. De asemenea, important să se stabilească principii clare în ceea ce privește stabilirea prețurilor și costurilor pentru aceste servicii bancare de bază. Prețurile și costurile sunt o chestiune foarte importantă. Cei care utilizează serviciile bancare mai puțin decât uh, de obicei, pentru că o fac pentru că adesea li se pare foarte costisitor să aibă de face cu o bancă. Am văzut în viața reală de multe ori că oamenii așteaptă înainte să-și plătească facturile pentru că nu își pot permite comisioanele bancare care uneori sunt de până la 10 euro pentru o tranzacție de a plăti dintr-un anumit cont, o anumită factură. Aceste servicii bancare nu sunt ușor de generat, dar trebuie să existe posibilitatea de a realiza sistemul în așa fel încât să lucreze cu eficacitate. În recomandare, Comisia vorbește despre diverse criterii și dacă statele membre pot să facă tot ce doresc aici. Cred că ar trebui să spunem foarte limpede că e nevoie de precizie și specificitate în acest sens. În al treilea rând, legislația din acest domeniu ar trebui să contribuie la ajuta să se dezvolte agenda digitală. toți oamenii, chiar și cei care sunt priviți ca fiind mai puțin atrăgători de către bănci, ar trebui să exploateze posibilitățile pe care le oferă noile evoluții. Serviciile bancare prin internet ar trebui să devină ceva de domeniul evidenței pentru toți cetățenii Uniunii Europene. În momentul de față văd multe semnale că suntem pe un drum lung înainte de a ajunge unde ne propunem. Serviciile bancare prin internet sunt adesea mai ieftine, dar au tendința să fie mai greu de accesat pentru anumite grupuri din societate privite de către bănci ca fiind problematice. Cerințele băncilor aici uh, au tendința să fie foarte stricte. Serviciile bancare prin internet e, sunt ceva destul de simplu, dar adesea populația țintă nu poate să beneficieze de ele. Cred că e foarte ușor să simplificăm lucrurile atât pentru beneficiari cât și pentru bănci. Aștept cu nerăbdare o discuție, un proces constructiv în săptămânile și lunile următoare și sper că în cele din urmă vom avea o soluție bună cu care să fim cu toții de acord, să fie rezonabilă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Mă exprim astăzi în numele lui Filip de Bacăr, care este raportorul nostru din umbră și n-a putut să fie de față. Mă exprim și profit pentru a vă prezenta și propria opinie. Sunt vicepreședinte al intergrupului pentru lupta împotriva sărăciei, prezidat de Inigo Mendes de Vigo. O chestiune cu privire la care asociațiile de luptă împotriva sărăciei sunt uh, mobilizate și cred că pe bună adaptate. Am discutat deja cu domnul Clute, vreau să spun că evident că suntem favorabili ideii ca lucrurile să progreseze. Sunt multe chestiuni la care s-a făcut trimitere aici, anume dacă în special ne putem mulțumi <clears throat> cu recomandări care să nu fie constrângătoare. În ce mă privește, cred că am putea încerca să mergem mai departe. Cred că e bine să existe un cadru constrângător și limitat, mai degrabă decât să lăsăm țările să continue să uh, aibă diferențe destul de mari între ele. Apoi, în al doilea rând, dacă trebuie să existe un furnizor sau să fie o obligație orizontală. Aș spune că în această privință nu am o opinie foarte clară. Ideea este că trebuie să poată să vizeze cât mai mulți oameni. Dacă e unul singur, de ce asta și nu altul? Aspecte de concurență, cum să asigurăm o anumită egalitate teritorială? Este țări cu o densitate de populație mai mult sau mai puțin mare, deci trebuie să fie cu adevărat trebuie să ne plasăm din punct de vedere al um, celor vizați și nu să căutăm soluții abstracte. Iată de ce semnalez că noi am prevăzut la intergrupul împotriva sărăciei ca în primul semestru din anul viitor să organizăm o întâlnire cu asociațiile care se exprimă în numele celor care întâmpină aceste dificultăți, eventual să ascultăm exact uh, um, de la ei ce soluții ar prefera și să fim cât mai pragmatici cu putință. Desigur, mai trebuie să vedem și în ce orizont de timp uh, și în ce mă privește, având în vedere milioanele de oameni vizați și modul în care ei aud în fiecare zi că se vorbește de problemele create de sectorul financiar, cred că dacă acest Parlament ar putea să exercite o presiune asupra băncilor, încă o dată, fără a exagera ce li se cere, dar să avem un răspuns care să fie și o contribuție din partea sectorului financiar la justiția socială din țările noastre, ar fi un lucru bun. Și în încheiere, o notă după, la urma urmelor, în curând e Crăciun, vreau să spun că anul acesta nu în mod întâmplător, business book al anului din Financial Times și Goldman Sachs a fost dat unei cărți scrise de doi economiști care lucrează în SUA. Unul este Duflo, o franțuzeică pe care o cunosc, altul un indian. Mă tem că o să-i stâlcez numele cu autor care a scris o carte Poor Economics, care subliniază în ce măsură politicile destinate să ajute pe cei în dificultate trebuie să fie concepute împreună cu ei, pentru ei și ca oamenii, și vreau să insist, cei care contribuie cu ceva la societate, dacă îi lăsăm la marginea drumului, întreaga societate are de pierdut și cred dacă până și Financial Times și Goldman Sachs au vrut să recompenseze această carte și Parlamentul nostru poate uh, să fie în linia întâi ce trebuie să facem pentru cei care sunt oarecum lăsați deoparte. Deci această muncă inteligentă sunt deschis la toți și Filip uh, o să fie și el de asemenea și încă o dată avem o șansă să dăm semnalul că Europa nu e făcută numai pentru marile grupuri financiare și cei înstăriți. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt raportor din număr pentru grupul meu, dar colaborez cu o serie de organizații din uh, circumscripția mea, încercând să vedem cum putem îmbunătăți accesul săracilor la serviciile financiare și am avut multe discuții cu organizațiile de credit și examinăm uh, Uh, proiecte prin care să ajutăm șomerii să aibă acces la microfinanțare pentru a-și începe propriile afaceri. Și când am văzut acest subiect pe agenda, mi s-a părut important să ascult uh, toate opiniile exprimate. Cred că există două puncte principale. În primul rând, ar trebui să avem uh, mare grijă, așa cum a spus doamna Gular, să ne asigurăm că avem politici Uh, menite să ajute pe cei care sunt mai puțin norocoși sau mai săraci să nu uh, pierdem consecințele care pot apărea fără intenția noastră. Unul dintre factorii care au contribuit la criza sa prime a fost că le s-a spus băncilor să dea împrumuturi și la oameni care n-ar fi putut să-și permită aceste împrumuturi. Și asta în unele locuri a dus practic la criza sa prime, pentru că oameni care nu-și permiteau le au luat. Uh, Aici nu vorbim totuși de împrumuturi, ci de acces la servicii de bază. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că există competiție, concurență cu băncile și asta înseamnă că mă preocupă faptul că uităm rolul vital pe care organizațiile mutuale uh, le joacă, uniunile de credit le pot juca și tot felul de alte organizații cooperative care împrumută bani membrilor. Uh, e important, cred, să recunoaștem rolul acestora și să înțelegem complet consecințele dacă spunem uh, băncilor că trebuie să ofere servicii bancare de bază. Nu fac dintr-o dată. În primul rând, întrebarea se pune, vor băncile să facă asta? Da, asta nu e așa relevant. Dar în al doilea rând, nu uh, punem o presiune pe uh, providerii de servicii uh, bancare, dar care nu sunt bănci, să ajute uh, săracii. Deci mă gândesc dacă nu cumva punem în dificultate uniunile de credit, cooperativele și organizațiile mutuale, pentru că, să fim serioși, băncile au capacități de marketing mult mai puternice decât aceștia. Nu știu dacă ajungem până acolo, dar trebuie să avem grijă ce facem și, uh, de asemenea, să nu ne Uh, amăgim că băncile acestea vor păstra banii uh, uh, oamenilor în depozite. Știți foarte bine că foarte puține bănci fac acest lucru și cred că problema care trebuie legată imediat de aceasta este cea a educației financiare. Știm foarte bine că băncile nu Uh, pun în depozit acești bani. Practic, noi când facem depozite împrumutăm bani băncilor și asta e problema cu întregul sector bancar. Avem nevoie de mai multă transparență și onestitate în sistemul bancar. Dar uh, sper uh, și că putem spune că este important să îmbunătățim accesul comunităților la serviciile bancare, dar nu trebuie să fie neapărat numai prin intermediul băncilor aceste servicii. Mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc domnule Kamal. Dau cuvântul acum domnului uh, Ghignon. Mai întâi, domnule Gigol, mă scuzați. Mai întâi, um, mă bucur că facem acest raport acum și cred că este important să uh, ne reamintim cum am ajuns aici. N-ar trebui să uităm discuția pe care am avut-o în cadrul reuniunii coordonatorilor cu ceva timp în urmă, Jürgen a primit acest mandat de raportor și acum avem o, un raport uh, inițiativă legislativă și primim din, din fericire multe inițiative și de la Comisie. De obicei nu trebuie să producem noi uh, rapoarte legislative din proprie inițiativă, dar facem asta nu întâmplător, ci pentru că inițial acest subiect era pe programul de lucru al Comisiei și Comisia nu s-a ținut de cuvânt și nu și-a respectat promisiunea, ci a, a, a hotărât să facă o recomandare către statele membre doar. Văd uh, reprezentanții uh, Comisiei, uh, sigur nu trebuie să-i acuzăm pe ei pentru această situație, că nu e vina lor personal, dar am uh, investigat puțin subiectul și de asta vreau să vă spun cum s-a ajuns la această situație și cred că e important să spunem în public. Asta este background-ul situației și ăsta e și zvonul și aș vrea să mi se confirme sau să mi se infirme acest lucru de către reprezentanții comisiei. Însă, din surse de încredere am auzit următoarea explicație. A existat o întâlnire la nivel înalt între Uh, cei mai importanți membri ai Comisiei și reprezentanții Marii Britanii și s-a cerut să se uh, slăbească povara uh, acestei reglementări și cine a fost victima? Directiva privind serviciile bancare de bază, ceea ce mi se pare ironic, pentru că suntem chiar înaintea sărbătorilor de Crăciun și din tot pachetul asta a fost partea care a fost țintită deci partea dedicată celor mai slabi, celor mai defavorizați, care ar putea și ei să aibă măcar un avantaj după toate problemele cu criza financiară. Așadar, e păcat că nu putem negocia acum uh, o directivă și că trebuie să folosim acest instrument. Dar cred că este și un semn al puterii Parlamentului, pentru că noi nu trebuie să așteptăm, putem să ne folosim puterile pe care ne le dă tratatul de la Lisabona și poate că ar trebui să facem asta mai des. Prin urmare, e bine că acum uh, evoluăm în această direcție. Cred că trebuie să avem grijă. Vorbesc acum de mm, substanța uh, uh, textului. Cred că suntem în majoritate în acord, dar trebuie să avem grijă pe de altă parte să nu creăm un sector financiar specific care să fie atașat uh, sau să devină un fel de servicii financiare pentru săraci, distinct de restul serviciilor financiare. Și în felul ăsta să creăm o nouă formă de discriminare care să se poată manifesta prin banca pe care o folosești. Deci să, să fie un fel de banking pentru săraci. Există instituții care au fost create pentru a uh, umple uh, golul uh, lăsat uh, de sectorul financiar uh, principal. Dar am vorbit de asemenea și cu Federația Uniunilor de Credit și ei mi-au spus nu, noi nu vrem ca clienții noștri să fie excluși de celelalte bănci. Ei ne cer să oprim acest tip de legislație pentru că ei știu că uh, ce pot ei oferi este aceste servicii de împrumuturi către părțile cele mai slabe ale societății și nu poți forța o mare bancă multinațională să fie foarte bună și foarte performantă în activitatea de a împrumuta celor mai săraci. Dar putem să-i forțăm să ofere oricui un cont de bază, un cont bancar de bază. Deci cred că sectorul uh, acesta al uniunilor de credit, al uniunilor mutuale, nu insistă ca toată lumea să continue să discrimineze. Ei nu cred că fac acest lucru și cred că uh, ei uh, nu înțeleg de ce au fost creați, pentru că treaba lor nu este să facă business, ci să ajute pe oameni. Prin urmare, ce ar aduce o astfel de directivă? Ar ajuta acest tip de discriminare care am înțeles că există în anumite state membre. În timpul studiilor pe care le-am făcut în Marea Britanie, mi-aduc aminte că erau uh, studii științifice care arătau că existau anumite zone în care uh, locuiau oameni mai săraci și în care uh, băncile nu deschideau acolo uh, conturi, din principiu. Asta e tipul de comportament care s-a manifestat și la noi în Germania și n-aș vrea să mai văd astfel de lucruri în sectorul financiar. De aceea, uh, Susțin direcția generală a documentului și îmi place ideea de a avea criterii limitate, dar obligatorii. Mi se pare foarte util acest lucru. Și trebuie să spun că acest uh, raport uh, de inițiativă legislativă poate că ajută și conducerea Comisiei și de asemenea și Consiliul sau îi vor ajuta să aibă o abordare mai constructivă. Știu că au existat uh, discuții juridice în, în ce privește subsidiaritatea și așa mai departe, dar trebuie să spun că nu e foarte convingător. În alte zone, de asemenea, evoluăm către standarde comune pentru servicii, uh, cum ar fi uh, dreptul la internet de mare viteză, și deci vrem să avem această abordare ca toată lumea să aibă acces la internet de mare viteză. De ce să n-aibă toată lumea acces și la un cont bancar? Sunt de acord că până la urmă asta este și în interesul industriei financiare și prin urmare sunt nerăbdător să colaborăm pe această temă și sper că foarte curând să avem un raport legislativ real care să uh, treacă de stadiul unui raport din proprie inițiativă al Parlamentului. E, ar fi frumos să facem asta, mai ales în această perioadă și mă întrebam dacă ați putea da cuvântul, domnule președinte Comisiei, ca să ne spună care e starea de lucruri, care e situația și ce uh, pot ei să spună în legătură cu evoluția recomandărilor, dacă sunt efectele așteptate, adică dacă statele membre reacționează la recomandare sau poate nu e nevoie, pentru că Până acum eu n-am văzut niciun semn că cineva s-ar mișca, dar poate n-ar fi rău să avem uh, niște povești pozitive din partea Comisiei înainte de Crăciun pentru cei mai uh, săraci. Poate aveți să ne spuneți ceva, altminteri sunt curios dacă vă pregătiți să uh, treceți din nou la acțiune legislativă dacă vedeți că recomandarea noastră nu are nicio reacție. Președintele, mulțumesc domnule Ghigul. Înainte de a cere reprezentantului Comisiei să ia cuvântul. Aș vrea de asemenea să subliniez un lucru aici. Există o diferență între standardele acelor, acelorași bănci transnaționale uh, în funcție de țara în care operează. Și vreau să vă spun un caz din țara mea unde nu am avut uh, servicii bancare pentru populație. N-am avut conturi bancare. Primele activități bancare care au început acum 20 de ani constau în deschiderea de conturi bancare pentru cetățeni ca aceștia să poată să-și primească salariile în aceste conturi bancare. Și dintr-o dată am descoperit că, puneam, că ne primeam salariile în aceste conturi și trebuia să plătim o taxă pentru fiecare tranzacție pe care o făceam din contul curent. Și știu că în alte țări, când uh, umbli la contul curent, nu plătești taxe uh, pentru că scoți bani din contul curent. Și asta este un abuz al băncilor care operează în țări care nu au foarte multă experiență bancară și asta, domnule Clute, ar trebui poate să nu uităm când uh, faceți raportul noastră. Nevoia de corectitudine în serviciile bancare pentru toate țările. În regulă, dacă nu mai există alt uh, membru care dorește să intervină, atunci îl uh, voi ruga pe reprezentantul Comisiei să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salutăm acest raport din proprie inițiativă al Parlamentului privind această problematică care este uh, printre principalele preocupări ale comisarului Barnier și sperăm că vom avea un raport legislativ care să apară cât mai repede și să iasă odată cu raportul pe care Comisia trebuie să-l pregătească până la jumătatea anului viitor. Ca să răspund direct domnului Gigold, din nefericire nu am vești bune pentru noastră de Crăciun, pentru că n-am primit niciun fel de informații de la statele membre. Statele membre ar trebui să ne facă rapoarte până în luna ianuarie, deci aveau șase luni după publicarea recomandării. Până acum n-am primit nimic. Sigur că suntem deja uh, la curent cu ce se întâmplă în unele state membre și sistemele de acolo, fie că e vorba de reglementare sau autoreglementare, dar încă n-am primit alte informații de la statele membre în ce privește uh, follow-up-ul pe care ar intenționa să-l facă după această recomandare. Dar vă pot asigura că dacă se dovedește că măsurile luate de statele membre pentru a se conforma conținutului acestei recomandări uh, se vor dovedi așadar insuficiente, Comisia va acționa. Cred că domnul comisar Barnier a fost foarte explicit pe acest punct. El va lua toate inițiativele necesare pentru a se asigura că toți cetățenii europeni rezidenți în Uniunea Europeană pot avea acces la un cont bancar de bază. În ce privește acest aspect de incluziune financiară, cred că aici se adaugă și un alt element care a fost menționat pe scurt de alți membri ai acestei comisii, accesul non-rezidenților la conturi bancare. Uh, primim foarte multe plângeri de la cetățeni europeni care nu sunt rezidenți într-un stat membru și cărora li se refuză deschiderea unui cont bancar într-un alt stat membru. Și cred că ăsta este un aspect care uh, ar merita uh, tratat, uh, abordat și care e uh, menționată în recomandare, evident, ce ar trebui să fie conținut și de toate inițiativele viitoare ale Comisiei. Împărtășim multe uh, comentarii și poziții care au fost menționate de către raportorul uh, Clută și de ceilalți membri. Costul uh, uh, cash-ului, cum se spune, faptul că uh, taxele legate de aceste conturi bancare de bază trebuie să fie unele rezonabile, necesitatea de a promova odată cu accesul la aceste conturi de bază și mijloace de plăți electronice, moderne, inovatoare. Comisia în, recomandările, în recomandarea sa și a dorit să lase o anumită flexibilitate statelor membre în ce privește obiectivele, deci să nu obligăm neapărat toate băncile să ofere un cont bancar de bază, dar să ne asigurăm că rezultatul va fi că toți cetățenii vor putea avea acces la un uh, cont bancar de bază. Uh, de exemplu, în Franța, cum este cazul, uh, dacă e necesar, prin desemnarea de către Banca Centrală a Franței a unei autorități care să ofere aceste conturi bancare unui cetățean sau unui uh, rezident francez. Dacă vreodată uh, uh acest cetățean, uh, acestui cetățean a fost refuzat accesul la un cont bancar de bază. Așadar, o abordare care dă uh, marge de manevră statelor membre, există sisteme diferite și pentru noi, obiectivul final este să avem la, pus la dispoziția tuturor cetățenilor care doresc un cont bancar de bază. Asta ar permite, de asemenea, și o anumită flexibilitate în ce privește instituțiile care ar trebui să o ofere. S-a vorbit de uniuni de credit și cred că responsabilitatea finală trebuie să rămână la statele membre. Așadar, suntem gata să colaborăm cu raportorul și cu Parlamentul în pregătirea acestui uh, raport de inițiativă care cu siguranță va contribui, aș spune, la pregătirea unor inițiative suplimentare dacă raportul pe care Comisia trebuie să-l uh, prezinte în iunie anul viitor va confirma uh, faptul că statele membre nu au fost în măsură să pună în practică principiile recomandării din iulie anul trecut. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Mr. Clute, if you... Mulțumesc, domnule Clute. Dacă doriți să interveniți pe final. Da, doar ne-au mai rămas câteva minute. În primul rând, mulțumesc pentru feedback-ul dumneavoastră. Am uh, mi-a fost dat să aud mai multe încuvințări decât divergențe. Cred că asta ne va ușura munca și sunt convins că vom reuși să facem treabă bună. Față de cele spuse de Kemal, spusesem că uniunile de credit sunt într-o situație specială, vor mai exista probabil și alte tipuri de bănci în aceeași situație unde va trebui să avem grijă în ceea ce privește Cooperativele și uniunile de credit fac parte din acestea, dar în uh, Germania avem, de exemplu, cooperative care oferă conturi bancare pentru oricine, deși pentru cei care nu au acces la un cont bancar normal. Iar apoi chestiunea microcreditelor. La audierea pe care am organizat-o în primăvara acestui an pe această temă, auzisem din partea participanților aceste aspecte menționate, însă nu am preluat aceste idei pentru că consider că este o temă diferită și cred că nu ar fi o opțiune fericită să legăm microcreditele pentru oameni în dificultate cu un uh, cont bancar uh, pentru servicii de bază. Le-am am făcut o separare clară și asta în mod voit și cred că ar trebui să păstrăm această separare, dar sigur putem discuta și acest lucru și dacă din partea dumneavoastră va veni o astfel de solicitare, va trebui să o discutăm. În rest, Vă doresc în continuare o seară frumoasă care doar continuă. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Ședința noastră s-a încheiat. Anunț următoarea întâlnire a comisiei noastre se va ține pe 9 ianuarie și vă urez tuturor uh, Crăciun fericit. I think you have mistaken this. Yes.